acesteia. Aderarea va confirma de asemenea esența Uniunii Europene, care este o comunitate bazată pe drept și va consolida principiul certitudinii juridice, astfel încât instituțiile europene vor face, um, vor fi subiectul aceluiași proces de revizuire uh, și de evaluare externă, ca și toate statele membre. De ce acordam uh, prioritatea acestui dosar acum. Pentru că aderarea Uniunii Europene la Convenția Drepturilor Omului a fost discutată deja de vreme de mai mult de 30 de ani. Din punct de vedere practic, am putea spune că um, caracterul urgent al aderării a, s-a redus practic datorită uh, jurisprudenței Curții de la Luxemburg și a evoluției legislative în Uniunea Europeană. Dar, de fapt, uh, acest lucru nu este adevărat, e chiar din potrivă. Eu cred că este cu atât mai urgentă aderarea Uniunii Europene la CEDO. Și de ce? Pentru că competențele Uniunii Europene vor continua să se extindă și asupra unor domenii care, în mod tradițional, aparțineau competențelor statelor membre. De aceea, există o necesitate ca indivizii care, ale căror drepturi au fost încălcate de acte adoptate de Uniunea Europeană, acești indivizi trebuie să aibă acces la Curtea de la Strasburg, care este competentă să determine dacă uh, sa, uh, un act uh, încalcă sau nu drepturile fundamentale ale omului. Ceea ce mă aduce la relația dintre Strasburg și uh, curtea de la Strasburg și cea de la Luxemburg. Situația nu este atât de complicată cum pare la prima vedere. Uh, în mare măsură, această relație trebuie să fie percepută ca o funcție care este asumată de o curte specializată în drepturile omului, care are ca rol exercitarea controlului extern asupra obligațiilor de drept internațional ale Uniunii Europene, care rezultă din aderarea la CEDO. Aderarea, așadar, nu periclitează autonomia jurisdicțională a Curții de la Luxemburg. După aderare, Uniunea Europeană este cea de-a 40 opta parte contractantă la convenție. Curtea de la Luxemburg este considerată de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului ca o curte internă. Um, asemeni unei uh, curți constituționale, curți supreme sau o, o altă parte la convenție. Cu alte cuvinte, Convenția Europeană a Drepturilor Omului este un instrument de protecție secundară și instituțiile europene, după aderare, vor continua să um, își asume responsabilitatea principală pentru a asigura respectul drepturilor care sunt uh, uh, înscrise în Convenția Europeană. Și anume, în situația în care Carta Europeană a Drepturilor Omului devine de facto um, o, un act legislativ uh, intern, mecanismul Convenției Europene a Drepturilor Omului trebuie să fie perceput ca un uh, mecanism extern Așadar, responsabilitatea principală pentru respectul drepturilor omului în Uniunea Europeană rămâne în, um, sub incidența curții de la Luxemburg. Curtea de la Strasburg nu este o curte mai înaltă decât, de exemplu, Curtea Federală Constituțională a Germaniei. Aici nu se vorbește despre subordonare sau de um, care curte este mai importantă. Curtea de la Strasburg trebuie pur și simplu să asigure niște standarde comune minime garantate de Convenția Europeană și protocoalele la aceasta. Acestea fiind spuse, situația actuală este una artificială și acest lucru trebuie corectat. În momentul de față, o victimă potențială, după ce a um, epuizat căile de atac interne și cele la nivel european, trebuie să depună o cerere la Curtea de la Strasburg, nu împotriva um, celui vinovat, ci împotriva unia sau mai multe state membre. Și dacă se găsește o încălcare a convenției, nu există nicio garanta, garanție că situația victimei va fi remediată, pentru că această remediere depinde de o parte terță, și anume de Uniunea Europeană. Eu nu sunt mandatat și nici nu sunt competent ca membru al adunării parlamentare să mă ocup de chestiunile tehnice legate de procesul de aderare. Această activitate va fi desfășurată la nivel interguvernamental și aici pot să fac trimitere la studiul detaliat cu privire la chestiunile juridice și tehnice legate de aderare, studiu care a fost făcut de um, Comitetul um, pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei. De asemenea, um, v-a fost furnizat dumneavoastră uh, un document elaborat de către uh, Subcomisia pentru Drepturile Omului ale, a Consiliului Europei, de către reprezentantul special al secretarului general la Uniunea Europeană, ambasadorul um, Froisnes, pe 22 februarie este foarte important să nu ne uh, prindem în detalii. Pentru noi, ca și parlamentari, trebuie, este foarte important să transmitem un semnal puternic, și anume, trebuie să înceapă negocierile într-un mod foarte serios. Trebuie să insistăm ca aceste negocieri să înceapă în iulie, pentru că aici avem de-a face uh, cu uh, aderarea unei părți non-statale a Uniunii Europene la un tratat care a fost proiectat pentru statele membre uh, din Consiliul Europei. Toate părțile la această convenție au o responsabilitate comună. Să lăsăm experții să decidă dacă este necesar un nou protocol de modificare a convenției sau dacă majoritatea chestiunilor pot fi rezolvate într-un tratat de aderare sau dacă e nevoie de ambele instrumente. Și pentru a asigura o intrare în vigoare rapidă a unui tratat de aderare, ar trebui să ne gândim la aplicarea provizorie a textului, cum se spune în articolul 25 din Convenția de la Viena din 1969 și sau să utilizăm o clauzele opt-out pentru a asigura intrarea în vigoare într-o perioadă foarte scurtă dacă nu, dacă, uh, nu obiectează niciun, nicio parte la acest uh, acord. Aderarea Uniunii Europene la CEDO implică aderarea la sistemul Convenției. După cum se indică în aliniatul 5 al textului, anumite organisme ale Consiliului Europei sunt asociate Convenției. Curtea de la Strasburg, care asigură respectarea Convenției, adunarea parlamentară, care alege judecătorii la curte și Comitetul de Ministri, care um, supraveghează execuția hotărârilor curții. Aderarea Uniunii Europene implică nevoia unor uh, aranjamente instituționale cu aceste organisme. Eu nu am mandat să comentez chestiunile care nu au fost abordate de către adunare, dar aș dori să fac niște comentarii cu privire la nominalizarea candidaților și alegerea judecătorilor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Judecătorii sunt aleși de către adunarea parlamentară dintr-o listă de trei candidați care sunt nominalizați de um, statele care sunt părți la convenție. Un judecător care ar fi ales pentru Uniunea Europeană va aduce, va aduce cu siguranță o expertiză suplimentară în sistemul juridic al curții. Pentru a ne asigura că se propun candidați de cel mai înalt calibru, um, se uh, utilizează niște proceduri de selecție corecte și transparente. În anumite țări, ca Belgia, Germania și Letonia, um, se implică parlamentarii în acest uh, proces. În Slovenia și în alte țări se aplică votul secret. Nu știu în ce măsură veți dori dumneavoastră, cei din Parlamentul European, să fiți implicați în procedura internă de nominalizare. Dumneavoastră trebuie să hotărâți acest lucru. Dar vreau să Profit de ocazie să vă um, aduc în atenție o importantă rezoluție, 1646 din 2009, adoptată de către adunare pe baza unui raport detaliat prezentat de Comisia pentru Afaceri Juridice și Drepturile Omului. Articolul 22 al Convenției stipulează faptul că judecătorii sunt aleși de către adunarea parlamentară dintr-o listă de trei candidați nominalizați de către în altele părți contractante. Așadar, am notat cu interes ideea propusă în alineatul 5 de a asigura participarea reprezentanților Parlamentului European în alegerea judecătorilor la Curtea de la Strasburg. Înțeleg că acesta este un subiect care probabil va trebui discutat separat de către două adunări parlamentare, în paralel cu negocierile de aderare. Domnule președinte, vă rog, permiteți-mi să fac un comentariu final cu privire la textul excelent pregătit de raportorul dumneavoastră, domnul Ramon Haureghi. Consider că formularea alineatului 6 pare să excludă niște plângeri interstatale. Pare să excludă într-o manieră mult prea fermă. Eu aș propune să fie reformulat acest aliniat în conformitate cu articolul 344 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și să se restrângă la dispute privind interpretarea sau aplicarea tratatelor. Acestea fiind spuse, aceasta, sigur, este o chestiune internă a Uniunii Europene și Uniunea Europeană trebuie să decidă, nu uh, adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Vă mulțumesc pentru atenție, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru intervenție și acum are cuvântul doamna Françoise Tolkens, care este judecător la Curtea Europeană pentru Drepturile Oamenilor. Așteptăm cu nerăbdare discursul dumneavoastră. Gravitation, je le dis... Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră și spun acest lucru pentru că această inițiativă audiere mi se pare excelentă, pentru că ne va permite să clarificăm foarte multe întrebări și chestiuni pe care ni le punem și noi, vi le puneți și dumneavoastră. N-am să insist asupra motivelor acestei aderări și beneficiile pe care cetățenii europeni le-ar putea avea de pe urma unei astfel de aderări. Din punctul meu de vedere, de când a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, această chestiune poate fi considerată ca fiind deja rezolvată și, de altfel, toate argumentele au fost deja foarte bine reluate în uh, proiectul dumneavoastră de raport. Eu împărtășesc concluziile acestui text. Acum, după atâția ani de zile, prin intrarea în vigoare a Tratatului Lisabona, avem într-un într târziu calea deschisă către aderare. Deci trebuie să concretizăm această posibilitate. Și după părerea mea, această concretizare trebuie să se facă pe baza a două principii. Și acestea sunt strâns legate un, unul de altul. Mai întâi, cât mai repede și cât mai simplu posibil. Acum, eu nu vreau să spun că aderarea va fi și simplă și rapidă. Cu siguranță că nu. Uh, uitați-vă la procedura destul de greoaie și complexă prevăzută în articolul 218 al Tratatului de Funcționare al Uniunii. Dar, tocmai având în vedere această complexitate impusă, răspunsul nostru nu trebuie să fie să adăugăm o și mai mare complexitate, ci din potrivă să o reducem la un minim, fără de care nu vom uh, realiza această aderare uh, în câțiva ani, ceea ce ar fi păcat. Ar fi păcat și vă voi spune imediat de ce. Mai întâi, trebuie să aderăm cât mai repede posibil. De ce? Pur și simplu pentru că e o stare de urgență. De multă vreme deja, sistemul convenției suferă de un dezechilibru, care este în același timp și o anomalie. Toate statele membre ale Uniunii Europene sunt supuse controlului extern al Curții Europene, Curții Europene pentru Drepturile Omului, chiar și atunci când aplică în mod concret legislația europeană, dar Uniunea Europeană nu este supusă uh, unui astfel de control. În plus de aceasta, Uniunea Europeană nu poate să acționeze ca parte într-o procedură în fața curții, ceea ce, bineînțeles, ar pune probleme pentru executarea uh, anumitor decizii. Uh, am, s-a putut constata acest lucru, spre exemplu, în cauza Matthews. De multă vreme se promite cetățenilor că aceste neajunsuri vor fi uh, reparate, vor fi uh, uh, schimbate. Dar, iată, acum a venit momentul să facem acest lucru și de aceea nu trebuie să pierdem timp. Mai există și un alt motiv pentru care aderarea devine urgentă. Prin tratatul de la Lisabona, Carta Drepturilor Fundamentale, și s-a spus azi dimineața acest lucru și sunt de acord cu asta, e bine, avem instrumentul cel mai modern ci cel mai bine realizat din lumea întreagă. Și Carta Drepturilor Fundamentale a intrat în vigoare. Ori această carte, a, cartă are un caracter complex și preia o parte din drepturile prevăzute de către Convenția Drepturilor Fundamentale Europeană a Drepturilor Omului și prevede că drepturile, așa cum sunt uh, interpretate de către curte, sunt un minim necesar ce trebuie respectat peste tot în Uniunea Europeană. Asta înseamnă că de la 1 decembrie 2009 Curtea de Justiție a Uniunii Europene este cea care trebuie să interpreteze și să aplice um, prevederi de multe ori foarte importante, foarte sensibile ale Convenției Europene a Drepturilor Omului. Dar sistemul Convenției Europene a Drepturilor Omului a cerut curții să uh, asigure în, ca ultim resort interpretarea corectă a convenției. Dacă nu există această aderare a Uniunii Europene, atunci Curtea de la Strasburg nu își poate exercita această responsabilitate față de interpretările convenției făcute de către uh, Curtea de Justiție în momentul în care aceasta aplică carta în anumite dosare unde statuează pe fond. Și aici ajungem, iată, la un punct central, crucial cele două jurisdicții trebuie, Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Curtea de Justiție, trebuie să-și poată îndeplini misiunile lor esențiale. Pe de o parte, Curtea de Justiție este cea care garantează modul în care se interpretează legislația în Uniunea Europeană. Ea are și monopolul și exclusivitatea acestei interpretări. Pe de altă parte, Curtea Europeană a Drepturilor Omului este cea care garantează modul în care se interpretează Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Deci nu putem să uh, ne substituim autorităților naționale și nici autorităților Uniunii în momentul în care trebuie să interpretăm dreptul la nivel național sau în momentul în care trebuie să-l analizăm. Deci, un prim punct. Da, trebuie să aderăm cât mai repede posibil. Deci trebuie să acționăm repede și cel mai bun mijloc pentru a acționa repede uneori e să acționezi în mod simplu. Cât mai simplu posibil. Și asta în mod concret ce înseamnă. Principiul care trebuie să ne ghideze pe noi este următorul. Aderând la Convenție, Uniunea Europeană devine astfel o parte uh, contractantă de sine stătătoare, ca și celelalte state care participă la această convenție. Deci ea se va alătura unui grup de state care împărtășesc aceleași drepturi, aceleași obligații în modul în care aplică convenția. Și cu toții știm că aceste state sunt egale în fața convenției. Deci, scopul aderării Uniunii Europene la convenție a fost întotdeauna de a supune Uniunea Europeană aceluiași control extern pe care îl au și statele. Deci trebuie să ne asigurăm că ea este supusă acelorași obligații și acelorași drepturi uh, prevăzute în convenție și că egalitatea aceasta în fața convenției, care este un concept foarte puternic, este aplicată și Uniunii Europene. Dar cu toții știm că Uniunea Europeană nu este un stat. De aceea va trebui să, ține seama, să ținem seama, mai ales în, în modalitățile de funcționare a Convenției de acest lucru. Protocolul numărul 8 din Tratatul de Sabona cere în mod clar, în mod explicit și de altfel și logic, e și normal, să se țină seama de specificitățile legislației Uniunii Europene o egalitate absolută între Uniunea Europeană și celelalte state nu este, aș spune eu, nici posibilă, nici de dorit. Dar, în pregătirea acestei aderări, trebuie să fim ghidați pe cât posibil de acest principiu puternic de egalitate față de convenție și să nu îl pierdem din vedere decât dacă acest lucru este absolut indispensabil pentru a putea respecta natura proprie a Uniunii Europene. Deci, cu alte cuvinte, trebuie să aplicăm Uniunii a, același regim care se aplică și statelor. Și asta nu pentru că e soluția cea mai simplă sau soluția cea mai rapidă, dar mai ales pentru că nu putem să dăm impresia că noi creăm în sistemul acesta al Convenției anumite privilegii pentru Uniunea Europeană. Pentru mine asta ar fi lucru cel mai prost pe care l-am putea face față de Uniunea Europeană, pentru că am subminat credibilitatea sa. Ori, prin aderare, Uniunea Europeană tocmai dorește să-și întărească credibilitatea pentru că se va supune aceleași control extern ca și statele membre. Bineînțeles, și dați-mi voie să revin asupra acestui punct. Trebuie să ținem seama de specificitățile legislației Uniunii Europene, este evident. Și aș spune chiar că acest lucru ar fi putut să facă chiar dacă tratatul de Sabona n-ar fi, fi cerut așa ceva. De altfel, vă amintiți că în 2002 a existat un studiu tehnic făcut în cadrul Consiliului Europei asupra aspectelor juridice și tehnice uh, ale aderării și asta face parte din documentele acestei audieri. Și Spre exemplu, acest punct a fost evocat astăzi dimineață de domnul profesor Jacquet. Uniunea Europeană părtășește competențe cu statele membre. Această specificitate nu poate fi lăsată deoparte și trebuie să fie luată în considerare. Sunt absolut de acord că nu curtea noastră este cea care trebuie să analizeze modul în care se repartizează competențele între Uniunea Europeană și statele membre. Este evident. În documentul acesta din 2002 era o propunere în acest sens, dar această propunere, ca și alte propuneri, trebuie să fie examinate în profunzime pentru a găsi soluții care să convină tuturor celor așezați în jurul mesei de discuții. Pentru că dacă dreptul Uniunii, legislația europeană prezintă anumite specificități de care trebuie să ținem seama, așa este cazul și pentru Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Deci noi avem datoria de a modifica Convenția tocmai pentru a ține seama de specificitățile Uniunii dar respectând în același timp și uh, natura și a convenției. Din uh, punctele pe care le-am discutat astăzi dimineața a fost unul foarte interesant referitor la căile de recurs în intern. Ei bine, această chestiune trebuie să fie analizată, trebuie să fie aprofundată. Dar aș spune eu, uh, trebuie să se facă acest lucru cu o privire nouă, cu, cu, dintr-un nou unghi. Și acest lucru este un punct central esențial, căile de recurs utile, eficiente și sigure. Și în acest sens, bineînțeles, este un element deosebit de important, de bun simț, pur și simplu, care trebuie să fie analizat. Și uh, uh obiecțiile exprimate astăzi dimineață de judecătorul Timmermans trebuie să fie luate într-adevăr în considerare, trebuie să le analizăm. Dar la o uh, primă vedere aș spune eu că ar trebui să avem mai întâi o discuție cu privire la modul în care se pot epuiza căile de recurs internă înainte de a încerca să ajungem la soluții tehnice plecând de la anumite principii. Și aceste principii, din punctul meu de vedere, sunt esențiale. Și cred că suntem pe aceeași lungime de undă. Curtea de Justiție și Curtea Europeană a Drepturilor Omului uh, trebuie să aibă, uh, să se bucure de încredere reciprocă. E un punct central și din ședințele noastre comune încercăm întotdeauna să degajăm acest spirit de încredere. În al doilea rând, trebuie să evaluăm importanța acestei uh, situații. Trebuie să vedem care sunt posibilitățile de a avea aceste decizii preliminare de îndrumare. O a treia observație. Am ascultat toate intervențiile de astăzi dimineață și nu ne putem lansa într-un model de tip Kafka. La un moment dat trebuie să vedem exact ce se va întâmpla după legislație, după justiție. Deci aceste, uh, această chestiune a termenelor este una esențială. Și aș spune că plecând de la principii fundamentale precum acestea, va trebui să analizăm ulterior modul în care putem epuiza căile de recurs intern și să găsim imediat, după părerea mea, uh, o posibilitate de a respecta ceea ce este specific. Iată deci că pe acest teren nu putem să mergem mai departe decât atât. Din punctul meu de vedere, negocierile încă sunt deschise și în acest sens, um, un punct oarecum îmi pune probleme, nu mai știu în ce stadiu ne aflăm. Și anume, un dosar de instruire care ar putea să limiteze uh, dosarul la dreptul primar. Nu știu cum stau negocierile pe această temă, dar dacă ne-am limitat doar la dreptul primar, primar e bine, mie mi se pare o limitare care n-ar avea absolut niciun sens. Și având în vedere Curtea Europeană a Drepturilor Omului, nici măcar n-ar avea vreun sens. Câteva cuvinte cu privire la chestiunea abordată în raportul dumneavoastră pe uh, bună dreptate car, um, care este impactul acestei aderări? Oare aderarea va complica lucrurile? Da, cu siguranță vom avea un surplus de muncă. Însă, ce vă spun este că astăzi curtea, bineînțeles, verifică deja toate um, deciziile care au fost luate ca urmare unei decizii de îndrumare din partea curțelor uh, constituționale naționale. Deci, aderarea și volumul de muncă sunt două probleme total distincte. Protocolul numărul 14 a intrat în vigoare, mă iertați, va intra în vigoare pe 1 iunie. Și ne aflăm oarecum într-o situație de după protocolul 14. Curta lucrează în mod foarte serios și va face tot ceea ce este posibil pentru ca a lucra în modul cel mai serios și precis și riguros posibil. Un alt aspect pe care îl aprofundăm în fiecare zi este acela al uh, subsidiarității. Subsidiaritatea nu înseamnă să abandonăm toate subiectele, ci să ne asigurăm, din potriva, că în momentul în care statele intervin, răspunsul este eficient. Și bineînțeles vom avea și un uh, supliment de calitate, pentru că Uniunea Europeană nu va fi supusă convenției, ci și, nu doar supusă convenției, ci va fi și responsabilă de aplicarea convenției. Deci vom avea destinele îmbinate, ceea ce mi se pare un element deosebit de important. Și în final, uh, în ceea ce privește această miză aderării, uh, nu cred că are sens să uh, o vedem din această, această perspectivă a volumului de muncă. Nu. Noi trebuie să plecăm de la ideea că drepturile omului trebuie să fie respectate, că trebuie să existe o egalitate între state și Uniune cetățenii trebuie să fie protejați și Uniunea Europeană trebuie să poată participa la procedurile care o privesc. Iată deci care sunt motivele pentru care, după părerea mea, Uniunea Europeană trebuie să adere cât mai repede posibil la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Aici e vorba, în final și la urma urmei, de, despre drepturile fundamentale, situația acestora în Europa. Iar drepturile fundamentale fac parte din patrimoniul nostru comun. Mulțumesc! Vă mulțumim noi, dumneavoastră. Vă mulțumim, doamnă judecător Turkens. Și acum dăm cuvântul celui de-al treilea expert din această dupămasă, domna, domnul Jonas Christoffersen, care este director executiv al Institutului uh, danez pentru drepturile omului. Vă mulțumesc. Thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați, dragi colegi. Având în vedere tot ce s-a spus până acum, este greu să, a, a, să adaug ceva la discuția care a fost interesantă și bogată deja până acum. Voi, adăuga, voi încerca să fac observații la raportul uh, uh, domnului raportor și voi urma această structură. Instituția noastră se ocupă doar de drepturile omului și um, Centrul Danes pentru Drepturile Omului uh, uh, transmite avize Parlamentului danez în acest domeniu. Deci vă voi da punctul meu de vedere profesional în legătură cu această chestiune și voi încerca să îmi păstrez credibilitatea intelectuală fără a prezenta lucruri prea dificile de rezolvat. Nu voi trece prin toate notițele pe care mi le pregătisem, uh, dar uh, le voi transmite secretariatului uh, pentru a le folosi ulterior. Mai întâi, voi trece direct la un element care putea fi adăugat la raport, poate după aliniatul 2, și anume faptul că, conform protocolului 8 privind aderarea, se prevede că trebuie să se țină cont de criteriile din protocol. Deci, practic, Uniunea Europeană trebuie să se asigure că aceste principii sunt respectate în negocierile de aderare și Parlamentul, bineînțeles, poate să își aducă contribuția pentru a asigura că aceste limitări sunt respectate. Cred că trebuie adăugat de asemenea faptul faptul, uh, înainte de aliniatul 3, un alt element, ce anume faptul că trebuie să se păstreze caracteristicile specifice ale Uniunii și ale dreptului uh, Uniunii Europene, lucru care nu este menționat până acum uh, în raport, dar cred că doamna comisar Reding a menționat acest lucru pentru că face parte din mandat și este important. Trebuie să se discute ce înseamnă acest lucru înseamnă doar uh, prerogativele comune ale Uniunii și statelor membre sau mecanismele de revizuire sau uh, mecanismele de plângeri între state. Ce înseamnă acest lucru din punctul de vedere al naturii dreptei din carte? Care este relația dintre aceste diferite principii sau drepturi și alte uh, Uh, noțiuni pot fi discutate din acest domeniu. Deci cred că în raport se pot adăuga detalii în legătură cu acest aspect. La liniatul 3, raportul se referă la nevoia de a respecta situațiile particulare ale anumitor state membre care au anumite rezerve sau derogări. Acest lucru corespunde articolului 2 din protocol, dar în raport se spune că rezervă, rezervele și derogările statelor membre nu trebuie să aibă un efect asupra poziției juridice a Uniunii în relație cu Convenția. Și cred că aici va apărea problema cea mai gravă. Și voi reveni la aceasta peste câteva minute când mă voi referi la liniatul 4. Mai întâi, aș dori să subliniez un element despre care încă nu s-a vorbit astăzi și anume despre derogări. Ce facem cu derogările? Dacă un stat membru are o derogare de la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, cum va afecta acest lucru obligațiile Uniunii și cum vor accepta, accepta acest lucru poziția statului membru respectiv în relația cu Uniunea și cu Convenția? Nu am uh, un răspuns să vă dau, cred că lucrurile mai trebuie discutate în cadrul negocierilor. Aliniatul 4 se referă la un element primordial și anume la ce va adera Uniunea? La convenție în sine sau și la, la protocoale? Pe de o parte, se, se stipulează că Uniunea trebuie să poată să facă cum dorește și apoi să hotărască ce dorește să facă. Din punctul de vedere al Uniunii, este evident că obligațiile statele membre uh, în relația cu această convenție nu trebuie să aibă un impact asupra aderării Uniunii. Dar de ce se spune ca principiu în protocol faptul că pozițiile statelor membre trebuie respectate și derogările și rezervele lor trebuie să fie luate în considerare? Iată, aceasta este problema și e dificilă. Dacă un stat membru este, se depune o plângere împotriva unui stat membru într-un caz în, eh, pentru care are o derogare sau pentru care nu a ratificat uh, protocolul, s-ar putea ca Comisia numele Uniunii să spună nu e o problemă pentru noi pentru că noi avem toate obligațiile pentru că Uniunea a ratificat convenția. Acest lucru poate să pună probleme statului membru respectiv și ar apărea o problemă legată de jurisdicția uh, curții, pentru că statul membru nu va accepta jurisdicția curții de la Strasbourg. De aceea, statele membre sunt împotriva acestei poziții. Statele membre vor uh, apăra principiul ad minimum. În cazul în care, dacă state, un stat membru nu are obligații în relația cu Curtea de la Strasburg, nici Uniunea nu ar trebui să le aibă mai este o abordare în care fiecare alege. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că această poziție a Uniunii va fi plină de găuri. Cel puțin 10 state din Uniunea Europeană au rezervări sau derogări de la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. În, ceea ce, în legătură cu protocolul 1, 10 state au rezerve și și mai multe au uh, derogări și pentru celelalte protocol, protocoale, multe uh, au derogări sau uh, rezerve și în uh, protocolul 3, de exemplu, sunt uh, state membre care nu l-au ratificat deloc. În uh, ceea ce privește protocolul privind de luptă de, împotriva discriminării, uh, multe state membre nu au ratificat sau semnat acest instrument. Deci, de exemplu, dacă guvernul danez uh, ar uh, la, la Strasbourg a spune noi nu trebuie să respectăm protocolul 12 și Uniunea spune dar, dar noi suntem obligați să respectăm protocolul 12. Nu cred că se va întâmpla acest lucru, dar Parlamentul ar trebui să încearcă să obțină o aderare a Uniunii la cât mai multe prevederi ale convenției. Uh, în Danemarca spunem că când un lucru nu este clar, are găuri ca un șvaițăr și cred că aderarea Uniunii riscă să fie plină de găuri ca un șvaițăr dacă nu se rezolvă aceste probleme. Nu voi spune prea multe despre liniatul 5, pentru că acesta se referă la aspecte tehnice ale aderării. Aș dori să-l invit pe domnul raportor și pe ceilalți să citească Comisia de pilotaj a, Consiliului Europei din 2002. Acum 8 ani, acest comitet de pilotaj a subliniat majoritatea problemelor care trebuie rezolvate dintr-o perspectivă tehnică. Și Am discutat deja chestiunile legate de drepturile omului și așa mai departe. La aliniatul 6 vorbim despre problema plângerilor între state membre. S-a uh, sugerat ca Uniunea să nu aibă intervenție în cazul plângerilor între state membre, dar nu tocmai aceasta este o ideea aderării Uniunii la această convenție? De ce trebuie Uniunea să fie singura parte contractantă care să nu poată să se fie implicată într-o plângere între părți? Dacă Uniunea dorește să câștige credibilitate din aderarea la convenție, trebuie să accepte mecanismul uh, internațional de revizuire conform sistemului eh, convenției. Nu trebuie să cere un opt-out tocmai de la acest mecanism care este un element crucial. Atât în ceea ce privește practica, cât și teoria Convenției pentru Drepturile Omului. Din perspectiva Uniunii Europene se poate spune că o caracteristică a dreptului european este faptul că procedurile au limite în timp și nu trebuie să se ceară o nouă procedură la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, dar uh, o consecință a aderării este tocmai faptul că există noi mecanisme. La aliniatul 7 se vorbește despre cine trebuie să fie acuzatul în aceste cazuri uh, la Curtea pentru Drepturile Omului. Responsabilitatea statelor uh, este afirmată în dreptul internațional, acest lucru poate fi adăugat la raport, dar în rest, cele trei categorii cred că sunt descrise bine în raport și în practică, până la urmă, solicitanții uh, vor hotărâ împotriva cui se depune plângerea și apoi statele și Uniunea pot să spună cine trebuie să fie responsabil și Până la urmă, Curtea pentru Drepturile Omului trebuie să ia hotărârea finală, așa cum a hotărât și cine trebuie să fie acuzat conform dreptului internațional, așa cum s-a întâmplat în cazuri cu Națiunile Unite și Uniunea până acum. Deci aceasta nu este o problemă majoră din punctul de vedere al dreptului internațional să hotărească cine uh, este de responsabilitatea cui este cazul respectiv. lucrurile se pot complica mult dacă se includ prevederi specifice pe aceste teme. La aliniatul 8 uh, din raport uh, se spune că în sistemul actual uh, există un stat reacționant și nu acuzat și, practic, oricine altcineva poate să fie parte terță. Uniunea până acum nu a fost parte a sistemului ca atare, dar ar putea să fie. Dar mă întreb din nou dacă Uniunea nu trebuie sau să accepte că face parte din sistem ca orice alt stat, de ce trebuie să investăm un nou sistem, o nouă procedură pentru că Uniunea um, este parte la Convenție? De ce trebuie să ceară Uniunea statut special și tratament special conform um, Convenției Drepturilor Omului sau aderă la Convenție și acceptă re- re- regulile așa cum sunt uh, și uh, cere cât mai puține adaptări sau nu? Cred că rezultatul va fi că Uniunea uh, va, fi, va trebui să fie cel care răspunde, deci acuzatul în mai multe cazuri și statele membre în mai puține statele vor putea evita responsabilitatea conform convenției doar în, dacă încalcă dreptul european și atunci Uniunea trebuie să fie coacuzat. Dar se spune nu, Uniunea nu trebuie să fie coacuzat. Pentru că dacă statele membre fac ce trebuie să facă conform dreptului comunitar, Uniunea trebuie să fie acuzat, acuzată? acest lucru s-a întâmplat uh, și această răspundere nu este încă clar uh, cum uh, se împarte responsabilitatea, dar cred că Uniunea Europeană va avea un rol mai mare, mai important decât se prevede în raport. Este o chestiune dificilă și cred că este una dintre chestiunile care vor complica negocierile și este normal să se întâmple așa, probabil. Cred că ar fi bine să se adauge la raport o secțiune privind uh, remediile conform dreptului uh, Uniunii Europene după aliniatul 8. Am, am discutat deja despre asta. Este o chestiune foarte complicată, dar până la urmă nu putem uh, să cerem cetățenilor să accepte căi de atac care nu există. Astăzi nu avem căi de atac eficiente în toate domeniile dreptului european, dreptului Uniunii Europene. Acest lucru a fost demonstrat clar uh, de către curte care a spus că este un sistem comparabil, dar nu echivalent. Și cred că se pot găsi ușor domenii în care persoanele nu au căi de atac uh, suficiente împotriva, în, în dreptul comunitar, pentru că sistemul nu este unul cu căi de atac individuale, e nevoie de cooperarea tribunalelor naționale, deci nu este în mâna persoanelor fizice. Și de aceea nu putem cere persoanelor să folosească aceste proceduri care, de fapt, nu sunt prevăzute pentru ele o cale de ieșire din această situație, poate o cale de mijloc, care n-ar pune prea multe probleme, ar fi aceea ca Curtea de la Luxemburg să spună cerem statelor membre să ne trimită uh, cazuri pentru hotărâri de îndrumare dacă nu este o problemă de drepturi ale omului și atunci tribunalele pot să trimită cazul pentru decizie de îndrumare la Luxemburg și nu la Strasburg. Nu mai am uh, mult timp la dispoziție, dar aș vrea să mai adaug o observație într-o chestiune care a fost uh, menționată de doamna Smith și domnul Brun, și anume ce facem cu chestiunea drepturilor uh, care apar în conflict. conflict. Care drepturi au uh, câștig de cauză? Cele din cartă sau cele din Convenția pentru Drepturile Omului? Este clar că dacă există conflicte între drepturi, trebuie rezolvată această dispută. Și cei din partea Uniunii vor spune că Curtea de la Luxemburg uh, trebuie să rezolve această dispută și cei de la uh, care sunt de partea drepturilor omului uh, spun că Curtea de la Strasburg trebuie să aibă ultimul cuvânt de spus și eu așa cred. Curtea de la Strasburg trebuie să hotărască până la urmă cum echilibrează lucrurile. De exemplu, în cazul Fanum, era vorba de viața privată și libera exprimare, s Tribunalul german a hotărât una și până la urmă Curtea de la Strasbourg a hotărât altceva. Și se poate spune că se poate întâmpla așa ceva, că avizele să fie diferite, dar până la urmă Curtea de la Strasbourg a avut ultimul cuvânt de spus. Și în sistemul german s-au găsit soluții pentru a se adapta la această hotărâre. Haideți să încercăm să facem sistemul cât mai simplu să abordăm lucrurile care trebuie abordate și să nu complicăm prea mult sistemul, pentru că, într-adevăr, situația poate fi foarte mult complicată și sper că vom rezolva situația în, înainte ca să fi trecut 5 ani, dar am pariat deja pe o sticlă de șampanie că nu se va rezolva problema în următorii 5 ani. Mulțumesc! Grazie! Si apre... Mulțumesc! Și acum va începe dialogul, colegii vor putea interveni, vor putea pune întrebări. Are cuvântul domnul Pronx. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, o întrebare foarte rapidă. Și cred că răspunsul poate fi la fel de rapid. Și apoi vreau să spun ceva. S-a spus că mai multe state membre ale Consiliului Europei, multe state din Uniunea Europeană nu au semnat și au exprimat rezerve cu privire la anumite părți ale proto, anumite protocoale la Convenție. Am înțeles în această dimineață de la doamna comisar Reding că încă nu s-a decis care protocoale vor fi semnate de către Uniunea Europeană. Așadar, întrebarea mea este, dacă Uniunea Europeană semnează un protocol pe care statele membre nu l-au semnat, eu presupun că acest protocol va deveni parte din dreptul comunitar și va trebui să fie pus în aplicare în statul membru respectiv împotriva dorinței guvernului care a refuzat să semneze protocolul respectiv. Și declarația, uh, afirmația pe care vreau să o fac, se referă la ultimul lucru menționat de domnul Christopherson, și anume ce se întâmplă când avem un conflict de drept. Domnul Christopherson a spus că trebuie interpretat și văzut care curte ar fi competentă. Cred că este mai important să vedem Uh, unde se termină un drept și unde începe celălalt. Dacă ai două drepturi care sunt uh, în conflict, dreptul libertății de exprimare și, pe de altă parte, libertatea exercitării religiei sau alte drepturi, în loc să pur și simplu să permitem celor două drepturi să existe în mod paralel, în ceea ce ar numi Giorgio um, o situație alb-negru, două idei uh, conflictuale care există în același timp, n-ar fi o idee mai bine ca și o idee mai bună ca și Consiliul Europei să rescrie, să specifice clar în scris unde se încheie libertatea, dreptul la liberă exprimare și unde începe celălalt drept, astfel încât uh, curțile să nu rămână într-un fel de vid și să trebuiască să decidă de la caz la caz. Mulțumesc! <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș fi vrut să-l întreb pe reprezentantul Consiliului Europei, care ne-a însoțit pe prima, în prima parte a acestor uh, dezbateri și prezentări. Uh, pentru el am două întrebări la care aș fi vrut să am un răspuns. Aș dori să știu dacă Consiliul Europa, Europei își uh, dorește să creeze un organism de negociere ad hoc, eventual dacă în uh, adunarea parlamentară, acolo unde s-au adoptat atât de multe rezoluții cu privire la Convenția de aderare, dacă s-a prevăzut un organism de negociere din partea Consiliului Europei un comitet, știu eu, de miniștri, există vreo reprezentare a secretariatului din partea Consiliului? Și o a doua întrebare care mi se pare importantă. Din ce în ce mai mult apare ideea că Uniunea Europeană trebuie să fie prezentă uh, în momentul în care se aleg judecătorii. Și eu mă întreb dacă acest lucru este posibil într-o adunare parlamentară care are anumite reguli de funcționare, reguli interne de funcționare. Și cum anume aceste reguli ar trebui să fie modificate, uh, poate chiar și uh, modul în care se alcătuiește această uh, adunare, într-o bună zi, în așa fel încât să poată să uh, fie în adunarea parlamentară și deputați din Parlamentul European care, bineînțeles, vor realiza această integrare. Cum se vor integra ei într-o adunare parlamentară care există deja și care are deja anumite reguli de funcționare? Mie mi s-ar părea mult mai simplu ca Uniunea Europeană să-și trimită candidații pentru postul de judecător și apoi să fie aleși uh, reprezentanți pentru uh, adunarea parlamentară. Uh, să, pentru că nu avem deocamdată o reprezentare veritabilă a Parlamentului European, însă având în vedere că eu știu că uh, Uh, s-a făcut această propunere, s-a afirmat acest lucru, mă întreb cum concret vom realiza acest aspect. Și apoi o idee referitor la anumite îndoieli din partea reprezentantului danez al Asociației pentru Drepturile Omului, și anume rolul Uniunii Europene pe, uh, în acest nou context. Ei bine, bineînțeles, ne do, uh, vom, vom fi asemănători unui stat care este parte a convenției, însă nu ar fi exact același lucru și nu cred că ar fi corectă ideea că Uniunea Europeană să aibă dreptul să participe la anumite procese în care se pune sub semnul întrebării uh, dreptul comunitar, știind foarte bine că statele membre, în modul în care aplică, în momentul în care aplică dreptul comunitar, beneficiază de o marjă de manevră, de flexibilitate destul de mare. Deci atunci am nega dreptul Uniunii Europene de a participa la modul în care poate fi susținut un act comunitar un stat membru poate să uh, aplice, între ghilimele, după propria sa metodă, uh, actul comunitar. Și atunci, cum am putea să apărăm acest drept comunitar? Eu nu vreau să, com- să vă pun aici o întrebare mult prea complexă, însă mă întreb de ce se neagă această posibilitate, de ce se refuză această posibilitate Uniunii Europene de a fi prezentă în momentul în care își va putea apăra dreptul comunitar, în momentul în care acesta este pus în semnul întrebării și insist asupra, în momentul în care o întrebare poate fi de, o, pentru o decizie de mare parte fi adresată vis-a-vis -vis de un stat membru. Iată care sunt întrebările pe care vreau să vă le pun. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Daf. Uh, uh, uh- Domnule președinte, am două întrebări. Încercând să anticipez cât de complicată va fi ratificarea unui tratat de aderare. Ar putea purtătorul de cuvânt din partea Consiliului să explice contextul care a dus uh, la intrarea în vigoare a protocolului numărul 14 și de ce se consideră că acesta o să creeze dificultăți, ne miră faptul că acest tratat va trebui să fie tratat, <laughs> să fie ratificat de 47 de parlamente naționale și încă o dată în 27 de parlamente naționale pentru a ratifica aderarea Uniunii Europene pentru ca Uniunea Europeană să se achite de obligațiile sale. Nu va fi un proces rapid. Și având în vedere experiența pe care o are deja Consiliul în uh, astfel de dificultăți uh, în nașterea tratatelor, uh, experiența Parlamentului ne-ar fi de, fotos, de folos. Există inconsecvențe între Carta Drepturilor Fundamentale și Convenția pentru Drepturile Omului. Bineînțeles, carta este mai progresistă și mai ambițioasă. Are un domeniu de aplicare mai larg decât uh, Carta Drepturilor Omului. Credeți că pe termen lung pe măsură ce Curtea de la Luxemburg începe să aibă jurisprudență din ce în ce mai multă în probleme legate de drepturile omului, pe baza interpretării cartei, nu credeți că efectul pe termen lung al acestui lucru va fi slăbirea sistemului uh, Convenției Europene pentru Drepturile Omului? Și aderarea Uniunii la CEDO va spori posibilitățile de a slăbi sistemul CEDO sau, din potrivă, îl va consolida, îl va da mai multă putere, mai multă forță. Știu că este un, întrebare care nu poate decât să ducă la a se specula în legătură cu viitorul. Dar aș dori să știu care este punctul de vedere sau care este cum speculează experții pe această temă. Mulțumesc. Thank you, Chairman. I... Mulțumesc, domnule președinte. Pentru a răspunde la întrebarea sau pentru a reacționa la întrebarea domnului raportor, și eu cred că este o chestiune complexă și problematică, modul în care Parlamentul European va fi implicat în alegerea judecătorului din partea Uniunii Europene. S-ar putea oare ca Parlamentul European să aleagă acest judecător? și el să fie confirmat de adunarea parlamentară? Aceasta este întrebarea mea. Dare la parola. Acum uh, aș dori să dau cuvântul experților pentru a răspunde. Aș da cuvântul mai întâi domnului Holovati. Vă rog. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, first of all... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să răspund la întrebările care se referă la procedurile de alegere. În ceea ce privește stadiul general al uh, lucrurilor și protocolul 14, la care s-a referit uh, uh, reprezentantul Consiliului Europei, cred că va da răspunsurile acestea. Așadar, procedura de selecție și de alegere a judecătorilor. În primul rând aș dori să menționez din nou și eu să le rog pe domnul președinte să dea posibilitatea de a se distribui acest document care a fost elaborat de către adunarea noastră, pentru că eu am menționat acest lucru când mi-am făcut prezentarea informarea pregătită de secretariatul nostru cu privire la subcomisia pentru alegerea judecătorilor, uh, care se, document care se referă la procedura pentru alegerea judecătorilor în Curtea Drepturilor Omului. Sunt informații detaliate privind procedura în acest document, care poate fi diseminat. Ce este cel mai important este că nu putem să trecem de dispoziția articolului 22 al Convenției, care vorbește despre dreptul despre procedura care începe prin faptul că fiecare în altă parte contractantă trebuie să prezinte o listă de candidați și anume o listă cu trei candidați nominalizați de către în altele părți contractante. Aderarea va necesita așadar ca Uniunea Europeană să prezinte această listă. Acesta este cerința, aceasta este cerința care nu poate fi schimbată pentru că este înscrisă în convenție. În ceea ce privește restul chestiunilor, într-o oarecare măsură, răspunsul se reflectă în aliniatul 5 al raportului, care menționează o serie de chestiuni care trebuie să fie clarificate și negociate de către cele două instituții, de către adunarea parlamentară a Consiliului Europei și Parlamentul European. De exemplu, după cum am menționat mai devreme, acest proces ar trebui să fie un proces de negociere al celor două organisme parlamentare în paralel cu uh, negocierile de aderare. De, de ce este necesar acest lucru? Pentru că această subcomisie pentru alegerea judecătorilor are uh, trece prin niște stadii foarte clare. Este uh, constituită din reprezentanța ai grupurilor politice, dar nu din reprezentanța ai tuturor celor 47 de state membre. De aceea, subliniem faptul că implicarea în altelor părți contractante, implicarea mai ales a Parlamentului European, este foarte binevenită, pentru că, după cum am spus, în mai multe parlamente, mai multe parlamente naționale sunt implicate în acest proces, dar modul și măsura în care fiecare parlament, măsura în care Parlamentul European ar dori să se implice, este o chestiune pe care dumneavoastră va trebui să o decideți într-o primă fază, pentru că apoi să treceți la negocieri cu adunarea, să discutăm acest lucru în grupurile de lucru pentru că e nevoie de niște reguli clare în ceea ce privește măsura în care membrii Parlamentului pot să participe la uh, această subcomisie când se aleg judecătorii, luând în considerare faptul că în alta parte contractantă are dreptul de a fi prezentă în acest organism, uh, acest lucru pe baza practicilor utilizate în această subcomisie. În ceea ce privește propunerea ca Parlamentul European să aibă dreptul de a avea reprezentanți în cadrul adunării parlamentare atunci când se votează, când se aleg judecătorii și aceasta este o chestiune care trebuie discusă între ce, discutată între cele două instituții. Important este să începem aceste discuții. Există unele elemente care sunt clare și nu necesită niciun fel de discuții. Faptul că în alta parte contractantă are dreptul de a prezenta această listă. Acest lucru este foarte clar. Și mai departe este la latitudinea Parlamentului European să organizeze procedurile de selecție în cadrul Parlamentului European și apoi să transmită mai departe uh, informațiile către noi. Nu putem schimba regulile din convenție, faptul că judecătorul este ales de către adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Cred că lucrurile sunt clare, pentru că sunt dispoziții explicite ale Convenției pentru Drepturile Omului. Aș dori să transmit încă o dată acest mesaj măsura în care dumneavoastră din Parlamentul European doriți să vă implicați în acest proces este o chestiune pe care o veți decide dumneavoastră. Și apoi, cele două instituții, a dumneavoastră și a noastră, vor, vom discuta și vom uh, stabili niște reguli clare pentru o procedură, pentru a respecta și uh, dispozițiile convenției. Mulțumesc! Grazie, onorevole Doamna Turkens. Augurio, titlu de onorevole. Vă urez să vă pot numi doamnă deputat. Intervenție fără microfon din partea doamnei Turkens. Am cer scuze. Nu știu dacă am vreo competență pentru a evoca această chestiune a modului în care se vor alege judecătorii. Pentru, din punctul nostru de vedere, trebuie ca judecătorii să reflecteze, să oglindească valorile Uniunii Europene și cultura juridică a Uniunii Europene și orice formă de procedură care ar face în așa fel încât aceștia să uh, promoveze aceste valori, aceste idei, ar fi binevenit. Aș reveni asupra unui punct, însă nu știu dacă mă înscriu în uh, punctul de vedere a celui care a pus întrebarea. Uh, Uh, și anume dreptul la conflicte, conflicte între dreptul fundament, drepturile fundamentale care ar exista sau care ar putea exista între Convenția Europeană, Cartă, uh, Uh, și apoi conflicte chiar în sânul drepturilor omului, pentru că mi s-a părut că s-a evocat un aspect legat de articolul 8, articolul 10, dreptul la reputație, care acum a devenit un fel de uh, light motiv și care ar putea eventual la un moment dat să apară în cadrul articolului 10, dreptul la libertate de exprimare și așa mai departe. Mie mi se pare că s-a evocat acest, uh, acest lucru, e vorba de o speță concretă împotriva Germaniei și n-aș vrea să vorbesc prea mult pe această temă, însă ce pot să vă spun este că în ceea ce privește conflictele de interpretare a dreptului comun, atât cartei cât și convenției, ei bine, eu cred că jurisprudența Curții de Justiție și Curții Europene a Drepturilor Omului vor fi uh, armonizate, trebuie să fie armonizate, este foarte clar trebuie să se armonizeze și cred că tratatul de Sabona este foarte clar în acest sens, impune o obligație suplimentară în această direcție. Acum, uh, în ceea ce privește volumul de muncă, aici vor, e o întrebare atât de generală încât voi avea și eu doar observații de ordin general. Apoi, în ceea ce privește protocoalele, aș relua o idee pe care am citit-o cu mare atenție, o idee a domnului profesor Jacquet, aderarea la protocoale. Da, sunt idei pertinente și care se referă la drepturile garantate de către Carta Drepturilor Fundamentale. Acestea sunt uh, cele care trebuie să fie ratificate. Și protocolul 12 al Convenției uh, referitor la nediscriminare răspunde la o preocupare puternică a Uniunii Europene. Chestiunea aceasta a discriminării este una de actualitate și vedem acest lucru în jurisprudența noastră. Ne bazăm pe testele Uniunii Europene ca o sursă de inspirație pentru jurisprudența noastră. Protocolul 12 mi se pare a fi candidatul ideal în favoarea aderării și a ratificării, pentru că e atât de importantă în Uniunea Europeană, e atât de important pentru societățile democratice. Mulțumesc! Grație! Mulțumesc! Îl întreb dacă dorește să intervină pe domnul. Ah, vuoi parlare? Sì. Come si chiama? Vuole prendere la parola anche il signor... Domnul Freud? Uh, ah, thank you very much, Mr. Chairman. Uh, very briefly. Reprezentantul Consiliului Europei. Da, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să încerc să răspund la întrebările care nu au fost acoperite încă. În primul rând, întrebarea raportorului, domnul Atondo, referitoare la formatul negocierilor. În partea Consiliului Europei, Comitetul de Ministri va decide asupra acestui format al negocierilor. Cred că decizia va fi inspirată de ceea ce am auzit uh, spus astăzi de multe persoane, și anume de această dorință ca negocierile să fie desfășurate cât mai rapid și cât mai lin cu putință. Și de aceea, o formulă ar putea să fie aceea a unui grup de lucru informal de negociere, care să fie compus din mai mulți reprezentanți ai Uniunii Europene, ai statelor membre și o, un număr de reprezentanți ai statelor uh, non-membre ale Uniunii Europene și, sigur, Comisia Europeană este uh, invitată și binevenită să participe la acest grup de lucru informal. Acest lucru ar asigura niște contacte bune între statele membre și ar uh, probabil scurta liniile de comunicare între ele și subliniez ceea ce s-a spus deja din partea reprezentantului adunării parlamentare a Consiliului Europei, că amândouă organismele uh, alese vor avea de asemenea un rol foarte important în acest proces. Al doilea răspuns se referă la întrebarea care a fost adresată de către uh, domnul Duff referitor la lecțiile care ar putea fi învățate din experiența ratificării protocolului 14. Eu aș sugera că ratificarea protocolului al 14-lea este o chestiune unică, o pol- experiență politică unică. Trebuie să ne amintim că în acest caz doar uh, o țară a fost implicată. Și a trebuit de asemenea să ne reamintim că guvernul acestei țări era de fapt în favoarea unei ratificări rapide. Așadar, nu voi încerca să intru mai mult în detaliu în această chestiune, ci să o clasez ca pe o, uh, un caz individual Cred că majoritatea statelor membre vor fi inspirate de faptul că avem acum o oportunitate unică de a crea o, un spațiu al drepturilor omului la nivel continental, în care 47 de guverne și instituțiile Uniunii Europene vor fi, uh, se vor obliga să uh, respecte aceleași standard, aceleași standarde de, de, în materie de drepturile omului și vor fi Uh, monitorizate, verificate de către curte. Și sper că acesta va fi principiul care va ghida procesul de negociere, care sper să fie într-adevăr rapid. La parola, uh, uh, I'm extremely grateful for... Domnul, Domnul Daf a cerut cuvântul. Mulțumesc mult pentru faptul că mi-ați explicat problema cu protocolul 14 și este încurajant dacă această problemă ar fi excepțională. În legătură cu negocierea numele nostru, comisia este cea care ar negocia sau poate serviciul de acțiune externă. Dar, sincer, nu anumite state membre o vor face. Cu tot respectul. Forse il profesor... Poate domnul profesor Christopherson dorește să ia și dânsul cuvântul? Thank you very, very much. Mulțumesc foarte mult. Domnul Bronx a pus o întrebare în legătură cu următorul lucru. Dacă aderarea Uniunii Europene la protocolul 12, de exemplu, ar face acest protocol aplicabil într-un stat membru? Aceasta a fost întrebarea și răspunsul este nu. Protocolul 12 în măsura în care reprezintă standarde europene comune privind nediscriminarea, așa cum este cazul astăzi, face deja parte din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii. Deci, în acest sens, se aplică apl un, pro, un principiu al lipsei de discriminare se aplică deja în dreptul Uniunii Europene. Dar protocolul în sine nu devine obligatoriu în Regatul Unit, de exemplu, sau în obligațiile sale independente față de alte țări semnatare ale Convenției pentru Drepturile Omului. Și pentru orice și obligațiile statelor membre sunt diferite de obligațiile Uniunii și de aceea cred că perspectiva Uniunii ar trebui să fie și ar, trebui, ar putea să fie și ar trebui să fie să se adere la Uh, convenție ca Uniune în întregimea sa și apoi statele membre vor avea eventuale derogări sau uh, rezerve. Pentru că dacă Uniunea acceptă toate derogările sau rezervele statelor membre, aderarea Uniunii va fi plină de găuri. Și aceasta este realitatea politică astăzi și de aceea protocolul arată așa cum arată, pentru că nu există legătură între, delegă, între uh, derogări și rezerve și obligațiile statelor și obligațiile Uniunii. Deci, poziția Uniunii riscă să fie periclitată din punct de vedere juridic din cauza acestor poziții. Mulțumesc! Domnul Bronx a pus și întrebarea dacă uh, ce se întâmplă cu detaliile privind conflictul, uh, drepturile conflictuale. nu se poate dacă două grupuri demonstrează unul împotriva, împotriva celuilalt, um, trebuie să se găsească un punct comun între acestea, pentru că altfel uh, se riscă, riscă să apară probleme. Trebuie să intrăm uh, în detalii în legătură cu scrierea pe hârtie a limitelor uh, dreptului la exprimare? Nu putem să facem acest lucru practic, uh, ci doar din diferitele cauze putem să stabilim aceste limite și dacă Parlamentul ar, ar, ar stabili așa ceva, poate o curte ar putea să țină cont de avizul Parlamentului uh, cu alte ocazii. Domnul raportor a întrebat de asemenea de ce am ceva împotriva procedurii um, co-răspunzătorului sau co-acuzatului. Situația este diferită, dar dacă dorim să luăm sistemul în serios, de ce dacă se depune o plângere împotriva unui stat și acel stat trebuie să fie responsabil, uh, este părâtul, acel stat trebuie să se apere și dacă comisia dorește să aibă un cuvânt de spus, poate să intervine ca o terță parte și poate să o facă deja astăzi și funcționează bine sistemul. Dacă nu statul este părâtul, ci Uniunea în sine, atunci uh, plângerea trebuie depusă împotriva Uniunii și atunci trebuie găsit un mecanism pentru a transfera responsabilitatea de la statul membru la Uniune dacă plângerea este depusă împotriva părții greșite, să spunem. Dar eu nu știu cum ar putea funcționa acest sistem și nu sunt în favoarea schimbării uh, regulilor de procedură doar pentru a uh, Um, satisface Uniunea Europeană, Uniunea ar trebui să adere pe picior de egalitate cu ceilalți uh, aderanți uh, ai, uh, cu celelalte părți care au aderat la convenție. Da, eu. Domnule Daf, ați întrebat, ați pus o întrebare în legătură cu inconsecvența dintre cartă și Uniune. Ați, ați, dacă este riscul ca prin aderarea la convenție Uniunea să aibă un impact asupra standardelor Convenției pentru Drepturile Omului, într-o direcție sau alta. Bineînțeles că e obiect de speculație, dar șansele de a exista armonie între standardele cartei și cele ale Convenției să fie mai similare după aderare decât uh, mai diferite. Și, în anumite domenii, Curtea Europeană de Justiție are standarde mai înalte decât Convenția acest lucru este acceptabil și viabil conform cartei și acest lucru poate să fie valabil și pe viitor, dar Curtea de Justiție riscă să nu dorească să um, fie cu mult înainte împotriva, uh, de, uh, înaintea curții de la Strasbourg. Vom vedea pe viitor cum vor arăta lucrurile. Cram. Mulțumesc, domnul Kramer a cerut cuvântul. Dânsul este funcționar la comisie în domeniul justiției și drepturilor omului. Vă rog. Thank you, Mr. Chairman. I, I would like... Mulțumesc, domnule președinte. Aș fi vrut să reacționez pe scurt și să răspund mai întâi întrebării adresate de domnul Bronz și anume cum anume poziția statelor membre ar putea fi afectată dacă Uniunea Europeană iese dintr-un protocol care nu a fost uh, ratificat de acel stat membru. Iar întrebarea, răspunsul este uh, cuprins în articolul 2 al protocolului 8 al Tratatului la Lisabona și anume faptul că poziția unui stat membru nu ar trebui să fie afectată de o astfel de uh, aderare. Dar o problemă care ar putea apărea este în aliniatul 2 din tratat care spune că pentru acordurile internaționale încheiate de către Uniunea Europeană, acestea sunt obligatorii pentru instituțiile Uniunii Europene și pentru statele membre. În consecință, din punctul nostru de vedere, și doamna comisar Reding a accentuat deja acest lucru azi dimineață, este într-adevăr foarte important ca aderarea, acordul de aderare să explice clar regulile în funcție de care obligațiile referitoare la uh, libertățile fundamentale și drepturile omului există doar pentru uh, a uh, referitor la uh, drepturile fixate de către instituțiile europene. Și asta e vorba de, aici e vorba de un mecanism care uh, protejează foarte bine statele membre și știu că e o chestiune sensibilă din punct de vedere politic pentru anumite state membre. Deci, în mod foarte clar, poziția statelor membre nu va fi deloc schimbată în ceea ce privește uh, legislația publică internațională, lucru ce în mod evident este imposibil, însă nu va fi de asemenea nici afectată în ceea ce privește legislația europeană. Deci nu vor exista noi obligații pentru statele membre. Deci statele membre, în ceea ce privește stat, uh, drepturile fundamentale, vor avea obligații așa cum sunt cele care există astăzi la nivelul Uniunii Europene, prin Carta Europeană a Drepturilor Omului, prin legislația în vigoare, iar aderarea Uniunii Europene la Convenție, după părerea noastră, nu va adăuga obligații suplimentare față de statele membre în ceea ce privește drepturile omului. Este foarte important să nu pierdem din vedere acest lucru. În momentul în care această separare este clar uh, prevăzută, atunci ajungem la o alegere de o tip politic. Sunt, trebuie să ne, ne simțim siguri care sunt protocolele la care vrem să aderăm. Și este foarte important să facem o distinție clară între aceste două uh, situații. Situ- alegerea politică și Uh, poziția statelor membre. Apoi, dacă îmi permiteți câteva cuvinte cu privire cu privire la responsabilitatea multiplă, în cazul în care există mai mulți părăți. Ei bine, prin această aderare, Uniunea Europeană, așa cum s-a subliniat și astăzi dimineață, în ceea ce privește substanța, foarte puține lucruri vor fi uh, în plus ca valoare adăugată. În ceea ce privește uh, aspectul procedural, este clar că Uniunea va fi reprezentată în organismele convenției. Și a, în acest sens, acest mecanism de copărăți este unul vital, pentru că în anumite cazuri celebre, chiar dacă statele membre implementează uh, uh, anumite acte legislative ale Uniunii Europene, e bine, statul membru respectiv este pe de întregul răspunzător de modul în care aplică acest, uh, aceste acte legislative și trebuie să se asigure că îndeplinește toate obligațiile care revin ca urmare a legislației europene. Iar în privința acestui mecanism putem spune că Uniunea Europeană va fi capabilă să apere o compatibilitate, compatibilitate între legislația sa internă și cele ale prevăzute în convenție. Și în plus de aceasta, și sentința, decizia judecătorească, hotărârea judecătorească va fi una obligatorie care va trebui să se aplice. Astfel ne vom asigura că părâtul este obligat să ia toate măsurile necesare care decurg din această hotărâre judecătorească. Și, bineînțeles, asta nu înseamnă că e un privilegiu acordat Uniunii Europene. Aș spune eu, uh, pentru uh, cel care trebuie să aplice această legislație, uh, va fi posibilitatea de a avea un copărât care, de asemenea, va avea și el obligații de îndeplinit, de realizat în așa fel încât să ne asigurăm că specificitatea este în mod clar reflectată. Bine, grație. E, prego di prendere la parola come... Bine, mulțumesc și dau cuvântul domnului profesor Jean-Paul Cechi pentru că mi-a cerut cuvântul. Vă rog. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. În ceea ce privește responsabilitatea comună, uh, Vă voi da un exemplu. În uh, cazul în care două curți constituționale, cea germană și cea română, au spus că un text punea probleme. Nu se știe în legătură cu acest text dacă textul comunitar în sine este contrar drepturilor fundamentale sau dacă modul în care statele membre l-au folosit în marja lor de apărare pune probleme. Dacă cineva atacă Franța sau Italia în fața Curții Europene a Drepturilor Omului în legătură cu acest text sau pe baza acestui text, nu avem o interpretare în legătură cu marja de aplicare a statelor membre. Mi se pare evident că Uniunea trebuie să fie parte dacă s-ar considera că în textul Uniunii apare, este problema și nu în textul um, statelor membre. Deci, uh, pentru responsabilitatea comună se, în apărare se pot găsi sisteme. În al doilea rând, în legătură cu protocoalele, rezervele, statele membre și așa mai departe, după cum a spus domnul raportor de mai multe ori, acest lucru se va aplica Uniunii în cadrul competențelor sale și statelor membre, așa cum a spus Curtea de Justiție, în domeniul dreptului Uniunii Europene. Deci acest lucru nu are efecte directe asupra competențelor interne ale statelor membre. Nu are efecte decât în sfera de aplicare a dreptului comunitar. Deci, Uniunea poate să aleagă ce dorește și am fost foarte îngrijorat de ceea ce a spus uh, cu mult charm doamna Reding în această dimineață în legătură cu cele două etape. Eu nu pot să concep că aderând la convenție nu aderăm și la protocolul 1 cu dreptul uh, proprietății, dreptul de vot și așa mai departe. Este de neacceptat așa ceva. Deci dacă convenția ne spune, eh, dacă ni se spune, în negocieri vom examina și protocoalele, acest lucru este util. Dar dacă după, la calendere grecești, se va face acest lucru, acest lucru ne pune un, o problemă serioasă, pentru că anumite elemente sunt absolut indispensabile și pe care Curtea le-a folosit deja. Dar mă opresc aici. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ție. Mulțumesc. Am terminat și această primă fază din această dupămasă a întâlnirii și acum Începem a doua fază și ultima. Dau cuvântul domnului profesor Francis Jacobs, uh, profesor la King's College la Londra și fost avocat general pe lângă Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Vă rog. Very pleased to have the opportunity. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să am ocazia să mă adresez comisiei dumneavoastră astăzi, să încerc să răspund la câteva dintre aceste întrebări foarte interesante. Punctul meu de plecare este uh, propunerea de rezoluție. Cred că ar fi util să luăm în considerare punctele în ordine în care apar în acest text. De asemenea, trebuie să luăm în considerare câteva dintre ideile care au fost avansate astăzi, câteva dintre argumentele care au fost menționate. Foarte pe scurt, argumentele în favoarea aderării la care se face referire în alineatul 1 au fost subliniate. Acum că avem, avem obligația de a adera la convenție și nu mai trebuie să uh, argumentăm aderarea. Argumentele în favoarea aderării sunt relevante acum în măsura în care pot să condiționeze modul în care aderarea ar trebui să fie efectuată și limi anumite limitări care ar putea să um, existe. Lăsând la o parte argumentele simbolice uh, menționate în, prima, în primul uh, paragraf, să ne concentrăm asupra nevoii ca această aderare să fie un proces eficace pentru a oferi uh, protecție față de acțiunile luate de Uniunea Europeană. Protecție a cetățenilor. Mi se pare că Uniunea Europeană, acesta ar trebui să fie obiectivul procesului, după aderarea la Convenție, Uniunea Europeană ar trebui să fie în, în aceeași situație ca și statele membre. N-ar trebui să existe niciun fel de derogări generale de la sistemul de control, n-ar trebui să existe rezerve generale, ci acestea să existe doar în limitele absolut necesare, uh, luând în considerare specificitățile Uniunii Europene mai ales în ceea ce privește împărțirea de competențe între Uniune și statele membre, la care punct am să mă reîntorc. După cum știm, Uniunea Europeană este deja un subiect de drept în ceea ce privește dreptul, uh, cerința de a respecta drepturilor omului, cu toate că Uniunea Europeană nu este încă parte la Convenția pentru Drepturile Omului. Așadar, Obiectivul practic, scopul practic principal al aderării, mi se pare mie, ar trebui să fie acela de a oferi căi de atac în sistemul acestei convenții. Aici uh, se află valoarea adăugată a aderării. Și aici trebuie ca, după tratatul de la Lisabona, Curtea Europeană a Drepturilor, Curtea Europeană de Justiție nu are încă o jurisdicție pentru că, după cum știm, există domenii în care Curtea Europeană de Justiție nu a putut să ofere căi de atac. Pentru că e vorba de drept primar, asupra căruia curtea nu poate să-și exercite competențele juridice sau pentru că individul respectiv s-a considerat că nu este în măsură să înainteze o acțiune în justiție. Așadar, mi se pare mie, este foarte clar că Curtea de la Strasburg ar trebui să poată să-și exercite jurisdicția în aceste domenii, mai ales în uh, chestiuni legate de dreptul privat. Această zonă, acest departament, acest uh, domeniu n-ar trebui deloc să fie exceptat din activitatea Curții de la Strasburg. De asemenea, e posibil ca uh, existența uh, căii de atac la Strasburg va încuraja Curtea de Justiție de la Luxemburg să-și dezvolte, să-și extindă jurisdicția și căile de atac, pentru că este mai bine să ai căi de atac în prima instanță la Curtea de Justiție înainte de a trece la cea de-a doua instanță, și anume la Curtea de la Strasburg. Nu mi se pare că există o problemă atunci când permitem curții drepturilor omului să revizuiască, de pildă, dreptul primar. S-a sugerat în unele comentarii care au fost exprimate că acest lucru ar permite curții drepturilor omului să facă revizuiri în sensul de a anula dreptul primar al Uniunii Europene, ceea ce în mod clar nu este adevărat. Permițând uh, uh, curții să revizuiască uh, dreptul, ea nu va anula acte europene, ea nu va putea să invalideze acte europene și, din punctul meu de vedere, uh, contrar celor sugerate de unii dintre Uh, antevorbitori nu va permite curții să uh, dea hotărâri în ceea ce privește compatibilității dreptului cu convenția. Nu, funcția curții de la Strasburg în cazurile înaintate, în acțiunile înaintate de indivizi este faptul că s-a, dacă, s-a, uh, dacă a avut loc o încălcare a drepturilor garantate de convenție, trebuie să-și exercite competența. Nu este o chestiune în care statele Uniunii Europene trebuie să răspundă la o astfel de situație. Și uh, poate că măsura respectivă ar putea să fie reinterpretată, aplicată într-un fel în care uh, aceasta să meargă pe uh, liniile dispoziției Convenției. Așadar, eu cred că nu este nicio problemă în a conferi curții de la Strasburg aceste competențe extinse de revizuire. În ceea ce privește competențele care sunt luate în considerare în următorul aliniat al rezoluției. În primul rând, cred că aderarea nu implică extinderea competențelor a Uniunii, competențelor Uniunii Europene și nu creează competență generală a Uniunii în materie de drepturile omului. Cred că este o neînțelegere care apare în multe cercuri. E clar din tratat că după cum a fost subliniat de profesor, profesorul Jacquet, nu există nicio legătură între obligația Uniunii Europene de a respecta drepturile omului și competența Uniunii Europene în acest domeniu. Sunt două chestiuni diferite. De exemplu, relația, um, legătura cu libertatea religiei este un drept pe care Uniunea Europeană este obligată să-l respecte și un domeniu în care Curtea de Justiție a considerat că drept, Uniunea Europeană trebuie să respecte dreptul uh, libertății de exercitare a religiei. cu toate că Uniunea Europeană nu are competență legislativă în domeniul religiei. Deci cred că aceasta este o neînțelegere. Singura competență nouă este, de fapt, cea conferită Uniunii Europene de a adera la Convenția Drepturilor Omului. În uh, a, toate celelalte uh, sensuri, Uh, de fapt, această aderare mai degrabă va limita competențele Uniunii Europene, în sensul că va trebui să uh, introducă dispoziții suplimentare pentru respectarea uh, drepturilor conținute în Convenție. Deci nu există niciun fel de problemă aici cu aderare. Cred că același lucru se aplică la protocoale consider că Uniunea Europeană, pentru a respecta cerința generală ca Uniunea Europeană să devină un subiect uh, în măsura posibilului în acest sistem de protecție a drepturilor omului, ar trebui să fie parte la toate protocoalele convenției, ar trebui să evite rezervele în măsura posibilului, înțelegând în același timp faptul că dacă Uniunea de, devine parte la protocoale, acest lucru uh, nu are nicio legătură cu poziția statelor membre care nu sunt parte la protocoalele respective sau care și-au exprimat rezerve la protocoalele respective. Se poate întâmpla ca una dintre drepturile din convenție la care Uniunea Europeană semnează nu sunt relevante strict pentru activitatea Uniunii Europene. Dreptul la viață, de exemplu, este uh, o chestiune pe care Uniunea Europeană nu, este un drept pe care Uniunea Europeană nu-l va încălca. De asemenea, nu există niciun motiv pentru ca Uniunea Europeană să nu devină parte la protocoale uh, al căror conținut nu pare la prima vedere să țină de competențele Uniunii. Și eu aș fi reticent uh, ca Uniunea, atunci când mă gândesc că Uniunea Europeană evită acum obligația de a semna și protocoalele, lăsând uh, pe uh, cândva pe mai târziu uh, ratificarea acestora. Cred că ar fi mult mai bine dacă oamenii ar reuși să înțeleagă care este efectul ratificării protocoalelor, astfel încât să nu existe atâtea obiecții la ratificare, pentru motivele care au fost deja enumerate. În ceea ce privește chestiunile practice. Rolul Uniunii Europene în relația sa cu Curtea Drepturilor Omului și cu Comitetul de Ministri, așa cum uh, se sublinează în alineatul 5 al rezoluției, mi se pare că lucrurile sunt foarte clar prezentate. În primul rând, Uniunea Europeană trebuie să poată să-și nominalizeze un judecător, uh, pe de o parte pentru că Uniunea Europeană va fi părât în anumite acțiuni în fața curții, pe de altă parte pentru că trebuie să fie uh, reprezentată uh, ca reprezentant al uh, culturii juridice a Uniunii Europene. În al doilea rând, nu este niciun motiv pentru care să nu existe sau să fie limitat rolul unui uh, judecător în numele Uniunii Europene la spețele în care Uniunea Europeană este părât. În al treilea rând, cum ar trebui să fie desemnat judecătorul în numele Uniunii Europene? din nou, în măsura posibilă ar trebui să se aplice sistemul uh, obișnuit și toate aranjamentele instituționale uh, trebuie să fie cele cunoscute, trebuie să fie propuși trei candidați, trebuie să existe niște garanții procedurale adecvate și transparența necesară pentru a se asigura o nominalizare adecvată. Vă mărturisesc că eu personal nu văd nevoia ca Parlamentul European să numească sau să trimită reprezentanți în cadrul adunării parlamentare a Consiliului Europei pentru când se aleg judecătorii. Parlamentul European ar putea să fie implicat în alte moduri în acest proces de nominalizare. Putea să ne gândim la noua procedură introdusă de tratatul de la Lisabona pentru numirea judecătorilor și avocaților generali la Curtea Europeană de Justiție printr-un comitet independent care include o persoană nominalizată de Parlamentul European. În procesul de nominalizare a celor trei candidați, eu cred că Parlamentul European ar putea să joace un rol similar. În ceea ce privește Comitetul de Ministri, cred că este absolut evident faptul că Uniunea Europeană trebuie să fie reprezentată aici, în toate toate cazurile care se discută în comitetul de miniștri nu să aibă, să aibă rol nu doar în uh, faza finală de decizie, ci și în punerea, în executarea um, hotărârilor uh, judecătorești. Și probabil că aici ar trebui să fie reprezentată de comisie. În ceea ce privește acțiunile interstatale menționate în uh, alineatul 6, cred că este o chestiune dificilă mi se pare oarecum corect, dar nu pot să spun exact de ce, mi se pare corect să excludă acțiuni interstatale între state membre ale Uniunii Europene, cel puțin în ceea ce privește chestiunile Uniunii Europene sau chestiuni care se leagă de măsuri ale Uniunii. Există o serie de dificultăți. În primul rând, nu, este, nu mi este clar dacă într-adevăr acestea sunt excluse de tratatul privind uh, funcționarea Uniunii Europene. Acest articol 344, la care s-a făcut referire, spune că statele membre se angajează să nu intre în dispute cu privire la interpretarea tratatului. Uh, aici uh, există și o, o oarecare o clauză de excepție, dar eu cred că Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu se încadrează în aceste, aceste excepții. A doua dificultate pe care o văd eu este că dacă s-ar încerca limitarea uh, excluz limitarea interdicției de a introduce acțiuni interstatale în anumite domenii, ar trebui să vedem care criterii se aplică și cine le aplică. Oare Curtea Europeană a Drepturilor Omului ar trebui să aplice uh, acest lucru, aceste criterii, pentru că ar fi o limitare a competențelor aici. Aceasta este o chestiune de ordin general. Poate că nu vrem să încercăm să legiferăm mult prea mult, să ne gândim la toate dificultățile care ar putea să apară în viitor. Cred că există o tendință periculoasă de a um, vedea potențiale dificultăți pe viitor și a încerca să le reglementăm de acum, când poate că ar fi mai bine să le lăsăm în pace și să vedem dacă apar problemele respective să se rezolve în practică. Uh, pentru că și Curtea Europeană de Justiție și uh, CEDO au găsit uh, soluții pentru probleme care nu erau reglementate în tratatele europene sau în um, tratatele Curții Europene a Drepturilor Omului. Deci cred că vor avea succes atunci când vor interpreta, când își vor face treaba practică. Să nu încercăm să rezolvăm toate aceste chestiuni, uh, toate aceste nuci tari în textul nostru de la bun început. În orice caz, un lucru e clar acolo unde există o acțiune la Curtea Drepturilor Omului care implică Uniunea Europeană, este de dorit, poate chiar esențial, ca statul membru sau statele membre implicate și Uniunea Europeană să fie implicate ca și părâți în, uh, în acțiunea respectivă. S-ar putea să nu fie clar de la bun început care va fi, uh, care este uh, divizarea competențelor, care este um, modul în care se împart competențele între Uniunea și statul membru. Dar uh, Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu este cea care să decidă cu privire la această delimitare între competențe, ci, din potrivă, să decidă dacă s-a încălcat un drept înscris în convenție. Nu trebuie să decidă cine anume este responsabil. Și cazul Bosphorus este un exemplu. Ar fi fost suficient în, uh, dacă ar fi existat o încălcare, să se găsească această încălcare și să se lase la latitudinea Uniunii Europene să decidă ce uh, acțiuni trebuie luate. Așadar, problemele nu sunt atât de mari cum par la prima vedere. Mi-am depășit timpul alocat, dar mai vreau să spun încă câteva lucruri. Să încerc să închei. Două comentarii de ordin general. În primul rând, mi se pare că ar trebui în acest proces de aderare să uh, avem cât mai puține amendamente, cât mai puține modificări ale sistemului actual. Dorim să păstrăm procesul atât, uh, cât mai simplu cu putință. Așadar, nu mi-aș dori, eu cred personal, cel puțin în momentul de față, cu toate că nu m-am gândit foarte mult, nu cred că ar trebui să existe niște căi de atac uh, speciale în fața Curții de Justiție care să permită Curții să uh, se implice de, de, din prima fază. Pentru că e vorba de acte primare care nu pot fi revizuite. Sunt și domenii în care Curtea de Justiție nu are jurisdicție și chiar și acolo unde are jurisdicție, nu există o necesitate a se face uh, apel la Curtea de Justiție. Poate că chestiunea poate fi discutată cu statul membru întâi și apoi doar înaintată curții. Și a doua, al doilea comentariu de ordin general, care poate este o chestiune mai controversată. Mi se pare că Convenția Europeană a Drepturilor Omului ar trebui să continue să fie văzută ca uh, standardul principal pentru drepturile omului în Uniunea Europeană, chiar și după ce intră în vigoare Carta Drepturilor Omului să ținem minte că drepturile din carte care reflectă drepturile din convenție trebuie să fie interpretate exact în același fel în care se interpretează convenția. Nu există o diferență în interpretare între uh, carte și convenție și sfera de aplicare a cartei este foarte limitată. Ea se aplică doar la instituțiile și organismele Uniunii Europene și la statele membre uh, atunci când ele implementează, pun în aplicare acte din legislația comunitară, un criteriu care nu este întotdeauna ușor de aplicat. Și, desigur, carta nu are aplicare în cele 20 de state care nu sunt state membre ale Uniunii Europene, dar sunt părți la Convenția Europeană a Drepturilor Omului pentru a evita fragmentarea în standardele în materie de drepturile omului în Europa, cred că este necesar să privim convenția ca instrumentul primar, iar rolul Uniunii Europene în relație cu această convenție este cu atât mai crucial. Uniunea Europeană trebuie să, consol- să consolideze sistemul convenției, nu să îl slăbească. Mulțumesc! Grazie! Abbiamo adesso... Mulțumesc! Acum ultima intervenție este cea a doamnei Ana Minaki fost uh, președinte a Parlamentului din Grecia și profesor de drept la Universitatea din Atena. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș uh, dori să profit de aceste minute care sunt acordate pentru a mulțumi organizatorilor acestor audieri pentru a-i felicita pentru felul în care au organizat această audiere și sunt ultima care ia cuvântul în cadrul acestei audieri și am uh, avantajul sau dezavantajul de a observa că tot ceea ce am prevăzut să spun pe această temă s-a cam spus. Și am impresia că intervenția mea mă întreb dacă nu este aproape inutilă. Adorar, aderarea Uniunii la CEDO este un eveniment uh, cu o forță simbolică majoră și, de asemenea, o importanță instituțională politică majoră. Deci această forță symbolică și importanță politică pozitivă a acestui eveniment a fost subliniată de mai mulți uh, vorbitori și acum ne preocupă mai, cel mai mult uh, aspectul instituțional al acestei aderări, pentru că aderarea Uniunii antrenează nevoia, în primul rând, de a se amorniza, armoniza modul în care cele două ordini juridice, Tratatul Uniunii Europene și CEDO, interpretează și aplică dreptul actual în uh, domeniul drepturilor omului și armonizarea procedurilor aplicate pentru a pune în practică și a proteja drepturile cetățenilor de către cele două părți, conform sistemului procedural din uh, fie, din cadrul fiecăreia dintre proți, E vorba deci de alinierea cu dreptul procedural și, în al treilea rând, este necesară adaptarea la funcționarea și la modus operandi a diferitelor organe instituționale ale CEDO, având în vedere că au obiectivul protejării drepturilor omului. În ceea ce privește alinierea cu dreptul constituțional și Carta Drepturilor Fundamentale, care face parte din Tratatul Uniunii Europene, această cartă a îndepărtat lipsul de proastă uh, interpretare, conflict uh, sau dublură. Articolul 51.1 și 52 aliniatul 3 îndepărtează aceste riscuri și neutralizează diferitele focare de conflict și aceste dispoziții apar în preambul și în expunerea de motive, deci jurisprudența Curții de la Strasburg și cea a Curții de la Luxemburg stipulează acest lucru. Για την επίτευξη κατά evoluția jurisprudenței celor două curți ne oferă speranțe pentru o armonizare completă. Jurisprudența Curții de la Luxemburg, a Curții Europene, dă dovadă de o tendință de a se baza pe, de a se concentra pe cazuri din domeniul drepturilor omului și există tendința de a urma avizele CEDO, ca și cum ar fi drept european. Și același lucru este valabil și pentru jurisprudența în ceea ce privește jurisprudența Curții de la Strasbourg. Exemplul cel mai evident este uh, cauza dintre Spania și Regatul Unit în 2006, când uh, în uh, hotărârea curții uh, de la Luxemburg de a exclude Gibraltarul din dreptul, din aplicarea dreptului european, transferat la Curtea Drepturilor Omului. Acest recurs al Spaniei a fost respins de Curtea de la Strasbourg pentru că pentru că contravinea hotărârii Matthews de la a Curții de la Strasbourg. Deci, E vorba aici de o ingerență în controlul dreptului primar al Curții de la Strasbourg. Ne putem întreba ce prevede Curtea de la Strasbourg în legătură cu dreptul european și jurisprudența Curții de la, Curții de la Luxemburg. În mod informativ, menționez hotărârea Zlotukin împotriva Rusiei în 2009 pentru Curtea de la Strasburg pentru a consacra regula nebis in idem, mai ales partea idem, în cadrul acestui princip al dublei recriminări, dublei acuzări, un drept uh, bine rădăcinat în uh, dreptul european, care există în uh, în dreptul Uniunii Europene. Aici curtea s-a inspirat din dreptul european, adică se cere identitatea faptelor materiale și astfel s-a pus capăt jurisprudenței care nu era tocmai definitivă. Și un lucru foarte important în acest context este, este cauza Bosforus împotriva Irlandei din 2005, în cadrul căruia s-a acceptat uh, prezumția protecției echivalente a drepturilor omului din dreptul Uniunii Europene în dreptul CEDO. Această prezumție este refutabilă și poate fi denunțată în protecția drepturilor omului în cadrul în speță, bineînțeles, Aici pot să reînceapă dezbaterile în legătură cu definirea acestei uh, noțiuni. Dar nu vom intra acum în aceste dezbateri. Bineînțeles, există și divergențe între cele două jurisprudențe, a UE și a CEDO, în ceea ce privește drepturile materiale, de exemplu, privilegiul împotriva autoincriminării, care se aplică este aplicat mai larg, pe o bază mai largă de Curtea de la Strasburg, pe baza articolului 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și bazându-se pe jurisprudența, acest privilegiu acoperă toate tipurile de declarații, inclusiv informații indirecte, mai ales în dreptul concurenței Uniunii Europene, care se bazează doar pe sau se limitează la declarații direct uh, incriminante, cum se întâmplă în dispoziții privind azilul sau detenția provizorie. E interesant să spunem că Curtea de la Strasbourg a acceptat că detenția provizorie um, a solicitanților de azil, în timp ce în cealaltă ordine juridică se, introduce orice, se interzice orice tip de detenție și dreptul de expulzare. În dreptul de eh, expulzării, criteriul care duce la expulzare în eh, convenția, în cadrul convenției are anumite diferențe la nivelul criteriilor la care se face recurs în cazul expulzării. Uh, dacă se pune accentul pe naționalitate, cum se întâmplă în uh, cazul Uniunii Europene, sau dacă se pune accentul pe alte criterii, conform CEDO, ci pe criteriul gradului de integrare a solicitantului de azil care riscă să fie expulzat în țara în care a ajuns. Deci, armonizarea în cadrul uh, jurisprudenței în domeniul drepturilor omului între cele două ordini juridice, a cea a Uniunii și cea a Convenției, este atât de mare încât trebuie să ne punem întrebări în legătură cu oarecare aderare. Prin armonizarea procedurilor între cele două curți și crearea de instituții ale CEDO. În ceea ce privește armonizarea procedurilor curții de la Strasbourg, se pun anumite întrebări. Mai întâi, în ceea ce privește obiectul procesului sau cauzei la Curtea de la Strasbourg, în al doilea rând, în ceea ce privește părțile și, în, ultimul rând, în ceea ce privește raportul raportul dintre cele două curți. În ceea ce privește obiectul cauzei, este evident faptul că Curtea de la Strasbourg, când are loc un recurs individual, caută o eventuală încălcare a Convenției de către un stat membru și o infracțiune din partea unei instituții a Uniunii Europene de drept secundar sau subordonat? Și a doua întrebare este dacă se verifică dacă Curtea de la Strasbourg controlează acordul așa cum este instituit în uh, relația dintre Uniunea Europeană și CEDO se pun mai multe probleme, pentru că se pune, problem, în primul rând, problema competenței, cel, raportului de competențe între cele două curți și există riscul ingerenței în competențele Uniunii Europene și acest lucru este control la articolului 6 aliniatul 2 din tratat. Am ascultat cu mult interes ceea ce a spus profesorul Jacobs, care a vorbit despre dreptul primar și importanța sa în jurisprudența Curții de la Strasburg și când vorbim despre dreptul primar e vorba de convenție în sine și acte legislative care au aceeași forță juridică ca și dispozițiile tratatului. În timp ce dreptul uh, secundar uh, se referă la diferitele hotărâri și poziții comune ale Uniunii. Deci, prima întrebare. Ce se va întâmpla cu dreptul primar în această, din acest punct de vedere? Cred că soluția cea mai indicată a fi aceea ca Curtea de la Strasburg să transmită hotărârea Curții de la Luxemburg, pentru că, după părerea mea, trebuie să se păstreze monopolul interpretării uh, tratatului trebuie să Curtea de la Luxemburg trebuie să păstreze monopolul interpretării tratatului. În al doilea rând, în ceea ce privește părțile. Cred că trebuie să fie adaptate prevederile CEDO care prevede participarea părâtului și a celui care depune plângerea pentru a asigura securitatea juridică. Trebuie să se dea loc de parte la cauză copărâtului sau τρόπο σαφή αλλά και αρκετά ευρύ ώστε να διευκολύνεται η ήδη υπάρχουσα καλή συνεργασία μεταξύ των Trebuie să se ofere un loc în, tratat, eh, în tratatul aderării Uniunii la CEDO pentru a facilita cooperarea deja existentă între cele două cărți. Între cele două curți, astfel acest copărât trebuie să se regăsească undeva în texte, pentru că deocamdată nu există în textele CEDO și acest lucru ar putea complica lucrurile. Poate am putea propune următoarele soluții. Când se denunță un act de orice natură a unui stat membru al Uniunii Europene sau al unei instituții europene, Uniunea Europeană poate să fie copărât, uh, să împartă responsabilitatea și astfel se pot evita eventuale proaste interpretări sau goluri juridice. Dar cum se poate asigura această participare? Trebuie să facă un fel de publicitate a cauzei sau o informare a copârâtului de curte de la Strasbourg și acest lucru ar uh, crea probleme, mm, dificultăți birocratice în plus în sistemul curții de la Strasbourg sau putem lăsa problema să fie rezolvată printr-un acord între Uniune și statele membre. care va trebui să existe oricum pentru a rezolva alte probleme, de exemplu, cum se poate executa o hotărâre a Curții de la Strasbourg, fie că este una uh, o sancțiune pecuniară sau de alt tip, de exemplu, când e vorba de, de responsabilitate solidară și colectivă, parțial sau total, împotriva Uniunii sau stat, unui stat membru. Aceste detalii de procedură trebuie rezolvate și pentru a nu îngreuna munca curții de la Strasbourg și pentru a permite marge discreționare între Uniunea Europeană și statele membre. Deci nu e vorba de un raport ierarhic, ci una de specializ- unul de specializare. Curtea de la Luxemburg are ca obiectiv interpretarea și aplicarea dreptului Uniunii Europene, dar anumite cauze vor fi transferate celelalte curți. Acest lucru nu înseamnă că Curtea de la Luxemburg nu se va ocupa deloc de problema drepturilor omului, pentru că se poate interesa în legătură cu aceste probleme în funcție de cauze. În ciuda cooperării excelente între cele două curți din momentul de față, și în ciuda respectului reciproc care există între cele două jurisprudențe, pot să apară probleme și semne de întrebare în urma situației noi care va apărea. De exemplu, va trebui, va trebui rezolvată problema dreptului primar. Iată, în ceea ce privește aspectele instituționale ale CEDO, cred că nu mai am timp, dar Având în vedere că s-a vorbit și despre judecătorul din partea Uniunii Europene, protect, participarea Comisiei pentru Drepturile Omului în uh, Comitetul Ministrilor și uh, un alt grup ale Consiliului Europei, acestea sunt probleme instituționale care pot fi rezolvate cu alte, ocazie, uh, cu alte ocazie. Mulțumesc! Nu trebuie să uităm că nu avem prea mult timp la dispoziție, dar Doresc uh, să amintesc încă o dată că vă rugăm să ne trimiteți, să ne lăsați testele scrise. Deci dacă nu le-ați transmis încă secretariatului care va distribui apoi tuturor membrilor comisiei, să o faceți. Sper că ni se va putea pune la dispoziție traducerea acestor uh, prezentări scrise. Sper. Și acum trecem la ultima fază a ședinței noastre nu știu dacă dorește cineva să ia cuvântul. Nu ridică nimeni mâna. Așa că putem uh, să-i oferim uh, colegului Haregui posibilitatea să tragă concluziile. Ba nu, mai, mai întâi uh, dorește să pună întrebări. Vă rog. Gracias, președinte. No, tengo un par de preguntas. Mulțumesc, domnule uh, președinte. Am câteva întrebări pentru domnul Jacobs. Și de asemenea și pentru domnul ambasador din partea Consiliului. Câteva puncte pe care aș vrea să le clarific. Mai întâi aș dori să știu dacă eventual dumneavoastră, domnule Iacobs, considerați că ar trebui să ne asigurăm de prezența unui judecător european în momentul în care au loc deliberările Tribunalului European pentru acele cazuri, dosare referitoare la Uniunea Europeană. Se știe că în modul în care este organizat acum tribunalul și poate că doamna judecător ne va putea răspunde la această întrebare, știm că participă un judecător din fiecare stat parte în momentul în care e vorba de un subiect care îl afectează pe statul uh, respectiv. Și acest lucru se face pentru a putea plasa un context, pentru a explica Apoi, bineînțeles, nu votează. Dacă am înțeles eu bine, asta este situația. Întrebarea este următoarea. Dacă regulamentul intern pe care îl are tribunalul ne garantează faptul că judecătorul european va fi întotdeauna prezent în momentul în care va avea loc această punere în context necesară. Și dacă e nevoie de o schimbare a regulamentului intern de funcționare a tribunalului. O a doua întrebare. Există o serie întreagă de organe, organisme care, drept să vă spun, eu nu știu dacă sunt integrate în convenție sau care este posibilitatea pentru Uniunea Europeană ca ea să participe prin comisie ca observator la următoarele organe și organisme. Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, Comitetul European pentru Drepturi Sociale, Comitetul Interguvernamental pentru Migrație în Europa, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și a Tratamentului Inuman și uh, uh, Degradant. Uh, știu că există de asemenea și anumite tendințe ca Parlamentul care Pretind ca Parlamentul European să fie prezent în aceste organisme. Eu aș dori să știu care este natura juridică a acestor organe, organisme și până la ce punct aderarea Uniunii Europene la Convenție ar putea stabili un, o formă de relație cu aceste organisme. Și în al treilea rând aș dori să întreb dacă temeiul, în așa fel încât să nu existe anumite Uh, acte, dosare între state, mă întreb dacă temeiul nu e cuprins în articolul 344 al Tratatului de Funcționare al UE, ci mai degrabă în articolul 55 al Convenției, care stabilește în mod clar acordurile dintre statele membre de a nu se folosi de convenție împotriva celorlalte state membre. Pentru că știu că dacă Uniunea Europeană se angajează ca statele membre să nu uh, uh, uh depună dosare unul împotriva altuia, știu că atunci am avea un dublu temei, articolul 344, dar și articolul 55 din Convenție. Iată, acestea erau întrebările mele. Yes, uh, uh, this might be rather a naive question. Um, mulțumesc. S-ar putea să fie o întrebare naivă, sper să nu o considerați așa. Domnul Jacobs a spus că Curtea de la Strasbourg nu va avea competența de a anula dreptul european. Știam acest lucru, dar un lucru mai puțin cunoscut, cel puțin mie, era faptul că nu avea, nu are competența de a declara dreptul european incompatibil cu Convenția. Așadar, mă gândesc că va fi necesar nu doar de a acționa ca uh, în momentul în care un anumit act legislativ ar putea să, de, să, fie, să contravină convenției, ar trebui să aștepte până când se pune în aplicare acel document, acel act legislativ și apoi să se înainteze o acțiune cu privire la uh, aplicarea actului legislativ. Așadar, singura trimitere la drept va fi la către convenție și nu către dreptul european sau um, dreptul statului membru care a dus la incidentul care face obiectul acțiunii respective în instanță. Mă întreb cum stau lucrurile. Să de fapt, a cominciat... Vă dau ocazia să răspundeți la întrebările puse de domnul raportor, mm, domnilor și doamne experți. Poate doamna Turkens poate să răspundă sau domnul Jacobs? Ecco, ah. va bene. Vă rog. Yes, um... Îmi cer scuze, mi s-a părut că prima întrebare, dacă le luăm în ordine, prima întrebare referitoare la rolul Uniunii, judecătorului Uniunii Europene și dacă va fi în fiecare caz în care este implicat Uniunea Europeană, dacă va fi prezent un judecător, uh, cred că doamna Tolgans ar trebui să răspundă întrebare pentru că ea cunoaște mult mai bine sistemul acesta și eu aș reveni să răspund la celelalte întrebări. Cu plăcere. Într-adevăr, judecătorii naționali de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului au putere de deliberare în toate cauzele în ceea ce care implică țara sa. Deci are drept de vot și votează în toate cauzele în care este implicată țara sa, nu doar în uh, cameră, dar și în uh, plen judecătorul național, deci toți judecătorii au un rol individual, deci rolul lor nu este să-și apere propria țară sau instituție, ci să explice particularitățile sau specificitățile dreptului din țara respectivă. Acest lucru este esențial. În ceea ce privește judecătorul Uniunii Europene, eu cred că el trebuie să aibă același statut ca și toți ceilalți. Cred că aceasta ar fi poziția preferabilă, aceea de a avea același statut ca și ceilalți, să fie corresponsabil cu ceilalți eh, judecători din cele 47 de țări pentru interpretarea și viitorul Convenției. Bineînțeles, se poate spune, nu vedem de ce judecătorul Uniunii Europene ar avea un rol mai puțin important. Unii ar putea spune că în cauzele care nu privesc Uniunea ar avea doar uh, rol consultativ, s-ar putea discuta acest lucru, nu știu de ce, dar eu spun că personal, dar e doar părerea mea personală, aș prefera ca judecătorul uh, Uniunii să participe la tot și să aibă vot, ca și toți ceilalți judecători, pentru că Curtea Drepturilor Omului garantează în mod colectiv drepturile fundamentale în Europa. Pentru toți cei care au aderat la uh, convenție, deci cele 47 de state membre și Uniunea trebuie să participe colectiv la punerea în aplicare a convenției. Este un obiectiv foarte important și acesta trebuie să fie respectat în continuare. Iată răspunsul la prima întrebare a dumneavoastră și apoi voi răspunde la uh, întrebarea domnului. Vă rog. Um, Vă mulțumesc. Am să exprim modul în care văd eu lucrurile. Într-adevăr, o soluție trebuie să fie adoptată uh, pentru aderarea Uniunii Europene la Convenție și cred că trebuie să se aplice pe deplin sistemul existent în ceea ce privește rolul judecătorului la curte. Pentru a răspunde pe scurt la celelalte întrebări. Următoarea întrebare era la referitor la reprezentarea Uniunii Europene în alte organisme ale Consiliului Europei, inclusiv uh, Comisia pentru Trotură, pentru Drepturi Sociale și așa mai departe. Reacția mea inițială este că nu mi se pare că ar fi neces- o consecință necesară a aderării Uniunii Europene participarea Uniunii la aceste comisii. Eu știu că Uniunea Europeană este deja parte la Uh, o mare parte de acorduri cu Consiliul Europei și, prin urmare, participă la uh, organismele care au fost înființate prin aceste acorduri. Dar nu cred că, în mod necesar, aderarea la Convenția la drepturile omului duce la participarea automată în anumite comisii. În ceea ce privește articolul acesta 55 și posibilitatea acțiunilor interstatale, mi se pare că acesta este un domeniu în care aderarea Uniunii Europene la Convenție într-adevăr pune niște probleme speciale pentru motivele pe care le-am discutat. Pe de o parte, e nevoie ca și statele membre și Uniunea Europeană să participe la uh, procedurile judiciare din fața curții dacă există o probabilitate um, ca o măsură europeană să fie implicată. Și pe de altă parte ar putea să fie motive bune pentru a exclude uh, acțiuni interstatale uh, ale statelor membre tocmai atunci când se referă la dreptul comunitar. Deci uh, sunt uh, aici niște elemente care trebuie uh, analizate și poate că ar putea fi rezolvate foarte simplu prin niște amendamente la regulamentul de procedură, pe de o parte în curte și pe de altă parte prin acorduri între statele membre ale Uniunii Europene. Așadar, nu este necesară modificarea sau amendarea convenției însăși și ar fi preferabil ca lucrurile să fie făcute astfel. În ceea ce privește ultima întrebare, referitoare la decizia Curții de la Strasburg cu privire la compatibilitatea măsurilor Uniunii Europene cu Convenția. Mi se pare că poziția este că într-un, uh, într-o acțiune obișnuită a unui cetățean care se plânge de faptul că i s-a încălcat un drept. Curtea drepturilor omului, dacă constată o astfel de încălcare, nu este necesar să se întâmple așa, uh, poate că, într-adevăr, legislația uh, nu a fost, compatibil, poate nu a fost incompatibilă, dar a fost uh, aplicată greșit. Așadar, va trebui să se vadă ce se poate face pentru a remedia această încălcare și poziția ar putea să fie diferită într-o acțiune între state, interstatală. Pentru că aici se poate pune problema compatibilității cu convenția a măsurii respective și nu uh, se pune problema victimelor individuale. Deci e o situație foarte specială. Dar sigur că este un caz uh, extrem de excepțional. Sunt foarte puține astfel de cazuri la Strasburg nu putem spune că nu vor exista anumite astfel de cazuri împotriva Uniunii Europene, dar în orice caz, în marea majoritate a cazurilor, Curtea Drepturilor Omului nu se va ocupa de compatibilitatea măsurii în sine cu Convenția, ci numai, ci numai uh, va lua în considerare modul în care se aplică această măsură și dacă ea aduce la încălcare a drepturilor omului. Mulțumesc! Bine, grație! Bine, mulțumesc! Vă rog, ați dorit să mai luați cuvântul, doamnă? Vă rog. Da. Aș dori să adaug ceva pentru că este un lucru important. Trebuie să clarificăm două lucruri. Pe de o parte, ce ni se cere și pe de altă parte, cum se aplică hotărârile noastre. În primul rând, ceea ce este un lucru esențial al funcționării Curții pentru Drepturile Omului, ni se face o solicitare de către o persoană fizică sau un grup de persoane care se consideră victime de o încălcare a Convenției. Acest lucru este foarte important pentru că rolul nostru nu este să examinăm in abstracto conformitatea legislației naționale cu Convenția, ci aplicarea ei într-un caz precis, individual, cerut de o persoană sau un grup care se consideră victime de această încălcare, ale acestei încălcări. Și acest lucru este esențial pentru că n-am avea nicio credibilitate sau legitimitate a, în a examina în abstract o legislație. Deci întotdeauna o facem pe baza unui caz. Și Așa s-ar întâmpla și dacă ar fi vorba de Uniune, dacă ar fi vorba de un act al Uniunii sau un act dintr-un stat membru de aplicare a dreptului Uniunii. Iar apoi, domeniul de aplicare a hotărârii, deci vom conta constata sau nu o încălcare a convenției. Convenția prevede ca statele să se angajeze să respecte hotărârile curții. Este autoritatea acestor hotărâri și Astăzi se spune din ce în ce mai mult că dacă hotărârea curții se referă la un stat sau altul și celelalte state ar trebui să se inspire din liniile directoare pentru a-și modifica legislația, dar aici extrapolăm. Deci, trebuie să se modifice ceea ce a pus probleme în acel caz individual, de aceea considerăm că hotărârile noastre au forță declaratorie, deci nu anulăm legi sau procese, spunem doar statelor că s-a încălcat convenția în cutare caz și acest uh, stat trebuie să modifice concret ceea ce a pus probleme și Comitetul de Ministri verifică acest lucru. Iată ceea ce a făcut forța intrării în sistemul Convenției și, la sfârșit, aplicarea și executarea hotărârilor. Eh? Vă rog, domnule ambasador. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Doar pentru a răspunde pe scurt la întrebările concrete care mi-au fost adresate de către domnul raportor Haureghia Tondo. Mai întâi pot să confirm faptul că, în ceea ce privește Comitetul Interguvernamental și diversele organisme, este evident că Uniunea Europeană va avea un statut de observator, spre exemplu în comite, comite, Comitetul pentru Drepturile Omului, în Comitetul pentru Migrație și așa mai departe. Apoi, în ceea ce privește ceilalți pași pe care îi putem face pentru a definitiva aderarea Uniunii Europene la uh, Comis Convenția Europeană pentru Drepturile Omului și uh, în domeniul cooperării referitor la drepturile omului, ei bine, noi uh, luăm cunoștință de recomandările cuprinse în raportul dumneavoastră referitor la eventuala aderare uh, la convenție. Și cred că dumneavoastră v-ați referit la amendamentul propus de către Comisia pentru Afaceri Externe și anume de a implica Uniunea Europeană împreună cu organismele specializate, organele specializate ale, unui, un, ale con, convenției. E bine, bineînțeles, noi salutăm această sugestie și este evident că putem să considerăm acest lucru și ne referim aici la Comitetul, spre exemplu, pentru prevenirea torturii și a tratamentelor uh, inumane și degradante și așa mai departe. Spre exemplu, uh, Comitetul referitor la uh, eficacitatea justiției și așa mai departe. Uniunea Europeană poate fi asociată la aceste organe și organisme. Pe 24 și 25 martie, Consiliul Europei, directorul pentru monitorizare, va fi prezent, de fapt, la Bruxelles și va avea consultări cu Comisia Europeană. Uh, voi fi... În cazul în care sunteți interesați, am putea să organizăm o întâlnire bilaterală cu domnul raportor în momentul în care uh, domnul comisar va fi prezent. Mulțumesc pentru atenție. Cred că Mulțumesc. Cred că domnul raportor uh, trebuie să noteze această întâlnire anunțată. Nu știu dacă doamna Benachi dorește să mai ia cuvântul. Nu. Atunci, dacă nu mai există alte solicitări, putem da cuvântul domnului raportor pentru a trage o primă concluzie de pe urma acestei întâlniri um, care a permis să se explice unele lucruri, dar a și complicat alte lucruri. Cu siguranță a fost foarte utilă. Mulțumesc, vă rog. Bună, Mulțumesc, domnule președinte. Sigur că tenemos que... Într-adevăr, doamnelor și domnilor, cred că putem încheia aici această dezbatere deosebit de bogată și interesantă pentru noi toți. N-am să vă pedepsesc cu concluzii care, bineînțeles, cu toții le înțelegeți. Uh, nici nu sunt atât de prost încât să trag concluzii în fața experților pentru că doar ei sunt cei care pot prezenta concluzii. Dar dacă îmi permiteți, aș spune două lucruri care, după părerea mea, uh, din punct de vedere politic, trebuie să fie afirmate. Cadrul juridic al uh, audierii noastre poate nu ne-a permis să amintim faptul că, înainte de toate, prin această aderare a Uniunii Europene la Convenție, se pune capăt unei revendicări de, care există de foarte multă vreme, ca fiind un aspect esențial al proiectului european. Această concepție care spune că un, Europa pune din totdeauna ființa umană, drepturile fundamentale, libertățile fundamentale, statul de drept și democrația ca fiind miezul însuși al proiectului european. Pentru că asta mergem mai departe de nevoile geostrategice ale Uniunii Europene, de construirea din punct de vedere economic a unei piețe interne, a unei piețe economice. Eu cred că, dincolo de toate aceste considerente, trebuie să ne amintim întotdeauna care este rădăcina profundă a ideii europene. E vorba de acest proiect de societate, de civilizație, această identitate europeană care prin uh, Carta Drepturilor Fundamentale și prin aderarea la CEDO pune capăt unei astfel de revendicări în cadrul politic uh, european. Și de asemenea e vorba și de o revendicare din partea Curții Europene de Justiție. Uh, pentru că există o adevărată mișcare în, fa- în favoarea drepturilor omului și libertăților fundamentale în uh, Europa. Și de multe ori uh, s-a cerut un univers, aș spune eu, juridic, întărit, armonios, în materie de protecție a drepturilor omului și de garanții uh, față de libertățile fundamentale. Dar, atenție, ne aflăm într-un sistem politic uh, care depinde foarte mult de state, de statele membre ale Uniunii Europene. Și îmi pun întrebarea și cred că avem dreptul să ne punem această întrebare până la ce punct statele membre care Deși sunt conștiente de faptul că aderarea este o realizare a tratatului și era până în prezent o decizie pe care ei au adoptat-o, până la ce punct statele membre își doresc cu adevărat ca această aderare să aibă loc. Eu zic că trebuie să fim conștienți de faptul că în dezbaterea politică europeană în momentul de față există alte priorități. Probabil un răspuns față de criza economică, spre exemplu. Și că multe state membre consideră această aderare ca o complicație în plus, ca un nou tribunal care ar putea să exercite un oarecare control suplimentar, un control extern, uh, Uh, care ar putea să intervină în acțiunile statelor membre. Și atunci Uniunea Europeană uh, deja se construiește cu greu în fiecare zi, poate că n-ar fi necesar. De aceea țin să spun, domnule președinte, că în acest sens Parlamentul, cu această ocazie, trebuie să aibă acel rol de a promova o decizie care să fie luată, lua, decizie luată și care este clar uh, transcrisă în, în tratatul nostru. Însă e nevoie și de un efort politic important. Nu spun că statele membre sunt împotrivă, dar există oarecare indiferență față de această aderare. Și cam asta probabil ni se va întâmpla și cu negocierea în sine. S-au început deja, s-au început discuțiile cu referitoare la conținutul acestor negocieri și observăm deja în momentul de față faptul că Comisia va stabili, e logic, propriile sale limite, ca să spun așa. Comisia, spre exemplu, a cerut ca ea să fie singura care să negocieze. Și e adevărat că e dreptul său. Și a stabilit deja, iată, o limită pentru a spune că în negocieri comisia este cea care negociază. Iar statele membre care acționează prin comisie, comisia de fapt acționează în numele statelor membre, e bine, Uh, aceasta va reprezenta o contrapartidă a negociatorilor, deci Uniunea Europeană uh, spune că cei 27 de negociatori care fac parte din cei 46 au o corespondență, aș spune eu, de, de fidelitate politică față de uh, pozițiile exprimate în mod politic de către Comisie. Iar în acordul adoptat ieri, Comisia spune că vor exista cu siguranță declarații și rezerve. Mie acest, acest anunț, trebuie să vă spun, mă neliniștește, pentru că de multe ori vedem că există această posibilitate ca Comisia să stabilească anumite lucruri, anumite rezerve pe care le-ar putea înainta statele membre. Repet încă o dată că nu putem să afectăm competențele și puterile existente. Uh, trebuie să analizăm, deci, care este uh, importanța mandatului acordat prin protocol. În același timp, ni se stabilește o poziție clară vis-a-vis -vis de aceste protocoale, care, într-adevăr, este una ingenioasă, dar care nu cred eu că uh, Uh, corespunde cu pozițiile exprimate în mod clar de experți. De asemenea, doamna Reding s-a exprimat în acest sens și anume că Uniunea Europeană trebuie să, Uniunii Europene trebuie să îi se recunoască să îi se recunoască acest drept, fie acum, fie pe viitor. Dar poate că aici ne aflăm în prezența unei preziceri cu care putem fi de acord. Comisia, în momentul de față, încearcă în mod prudent să obțină o aderare la convenție, la protocoale, asta a fost deja realizat de statele membre, și lasă ușa deschisă pentru viitor, pentru o eventuală aderare ulterioară. Probabil la calendele grecești, așa cum spunea uh, Jean-Paul Jacquet. Iată, asta e o întrebare pe care ne o putem pune și e un aspect care poate să se dovedească a fi deosebit de important în momentul de față. Uniunea Europeană, prin mandatul pe care îl va uh, înmâna Comisiei, va cere o prezență prin judecător european, prezență în comis, Consiliul de Ministri, cu posibilitate de participare la vot și, de asemenea, participare la adunarea parlamentară în ciuda faptului că această chestiune, mie, drept să vă spun, nu mi se pare absolut necesară. Și în final, după cum s-a exprimat, explicat deja acest lucru suficient astăzi dimineață, astăzi pe durata audierei, Uniunea Europeană va revendica dreptul de a fi copărât în anumite dosare. Și știm că există din uh, acest mecanism derivă anumite uh, obligații și drepturi. Dar va trebui să formalizăm acest acord dintre statele membre uh, de a nu introduce acțiuni în justiție unul împotriva celuilalt. Poate că pasul următor pe care va trebui să-l facem în următoarele luni este, pe de o parte, să aprobăm aici, în Parlamentul European, raportul uh, pe care, documentul, uh, pe care Parlamentul îl pregătește. Va fi un document mai uh, bogat decât versiunea pe care o cunoașteți acum, pentru că vor exista discuții uh, cu diferite grupuri parlamentare, pentru că acesta va fi discutat în diferite comisii uh, din Parlament și, după părerea mea, ne putem aștepta ca în luna iunie să putem aproba în plenul din Strasburg acest document. În același timp, e necesar ca și Consiliul să aprobe acest mandat pentru unanimitate. Și aici fac o paranteză. Am o nedumeriri cu privire la poziția statelor membre. Din fericire, Comisia a formulat mandatul, însă acesta trebuie să fie acceptat, aprobat de către Consiliu, mandatul de negociere. Și poate că va fi posibil să începem negocierile înainte de vară. Putem spera ca în iulie acest lucru să fie posibil. O negociere care va dura mai multe luni și care ulterior va permite trei posibilități pe care trebuie să le uh, amintim. Deci ca Parlamentul European să accepte acordul așa cum a fost negociat, ca apoi Consiliul European să-l accepte și să-l accepte cu unanimitate. Și în al treilea rând să existe o ratificare ținând seama de procedurile constituționale proprii ale fiecăr- fiecărui stat membru, să existe o ratificare din partea tuturor statelor membre. Ratificare care, după cum bine știți, întotdeauna poate să ducă la anumite surprize. Însă vom vedea dacă totul decurge bine, ar fi posibil ca până la finalul anului 2011 aderarea să devină o realitate. Să sperăm cu toți acest lucru. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Reuniune. Mulțumesc. Vă mulțumesc, doresc să mulțumesc încă o dată profesorilor, reprezentanților Consiliului Europei, judecătorilor prezenți pentru participare o prezență foarte importantă. Mulțumesc pentru asiduitate, pentru faptul că au rămas tot timpul în sală și fixasem termenul 25 martie pentru depunerea amendamentelor la proiectul de aviz uh, al uh, domnului raportor. Lăsăm acest termen? termen? Da. Deci, cine dorește să depună amendamente la raportul Jalegui trebuie să o facă până pe 25 martie. Apoi discuția în legătură cu amendamentele va avea loc pe 6 aprilie. Poate și votul, dacă e posibil, în luna mai. Deci, depunerea amendamentelor 25 martie, 6 aprilie discutarea amendamentelor, vot în mai și vot în plenară în iunie. Aceasta este calendarul. Vă mulțumesc, la revedere!